4, 5, 6, 7, 8, 9, tranquillamente il numero totale. Bene, possiamo iniziare i nostri lavori. Ei bine, începem lucrările noastre. Vă anunțasem deja ieri că urmează să desemnăm noi membri în comisia noastră, domnul doamna Prisboana. Am pronunțat bine numele, întreabă președintele. <clears throat> Am făcut deja ieri acest anunț. Mai e vorba și de domnul Agnew, John Stewart, cărora le urez bun venit și înainte intervenției colegului Joseph Sayer, care va ilustra noua Constituție ungară, <clears throat> căruia îi mulțumesc pentru venire și trebuie <clears throat> să spun că a fost uh, președinte al comisiei care a redactat uh, Constituția maghiară, care a fost adoptată ieri de Parlamentul maghiar. S-a fost uh, solicitată prezența și altui expert maghiar care nu a putut veni. Și astăzi vom asculta intervenția colegului Sayer și dacă Comisia va considera oportun, vom putea face o dezbatere. Din păcate, încă nu avem un text uh, tradus în alte limbi. În orice caz, dezbaterea va fi la cald, <clears throat> în focul evenimentelor. <clears throat> Și ne bucurăm că domnul Sayer este în rândul nostru pentru a ne informa imediat. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Sayer. Mulțumesc, domnule președinte pentru oportunitatea de a vorbi în fața Comisiei de Afaceri Constituționale, care consider că este un uh, loc în care voi găsi uh, deschiderea necesară pentru inovații în domeniul constituțional. În calitate de fost președinte al Comisiei de Redactare, în numele partidului meu politic, pentru această nouă Constituție pentru Ungaria. Aș dori să vă informez cu mândrie că ieri, cu o majoritate largă, Parlamentul a adoptat noua Constituție a Ungariei, care va intra în vigoare începând de la 1 ianuarie anul viitor. Este o adaptare majoră a Constituției pentru Ungaria, pentru că de 62 de ani Ungaria nu a fost în stare să adopte o nouă Constituție. În 89, după tranziție, a existat o reformă majoră care a adaptat uh, <clears throat> Constituția noastră la cerințele de bază vis-a-vis de democrație și statul de drept, însă și acel document a fost declarat încă de la acea dată un document temporar iar eu, deja din 89, am participat la acest proces și de pe atunci noi spusesem că un nou parlament va adopta în mod legitim o nouă Constituție, ceea ce nu s-a întâmplat. Așadar, după 20 de ani, suntem poate ultima țară fostă comunistă care adoptă o nouă Constituție. Mă bucur, uh, domnule președinte, că ați acceptat uh, propunerea mea de a vă informa la cald despre aceste chestiuni. Aș dori să reamintesc colegilor că acum uh, câteva săptămâni am transmis deja proiectul original al acestei Constituții <clears throat> cu ocazia audierii organizate de grupul PP. Ceea ce am vrut să vă împărtășesc, pentru că aici în Europa suntem foarte legați, este că urmărim cu atenție evoluțiile în domeniul constituțional și din celelalte țări și învățăm. Și de aceea, permiteți-mi acum să trec uh, direct la anumite aspecte uh, unde pot să spun că am învățat din partea Uniunii Europene. Personal și eu am fost uh, membru al convenției și am urmărit uh, evoluțiile de la nivel constituțional din statele Uniunii Europene și de aceea am încercat să armonizez acest proces cu ultimele evoluții din Uniunea Europeană. Există câteva elemente inovative din această Constituție asupra cărora aș dori să vă atrag atenția și <clears throat> Aș dori să îndrum și alte uh, state să urmeze acest exemplu. Unul dintre cele mai importante elemente care este probabil și cel mai inovativ, însă nu singurul, dat fiind faptul că și în Germania, Elveția sau Polonia au fost aplicate deja astfel de elemente și se referă la guvernanța economică, în special în ceea ce privește deficitul bugetar și îndatorarea. În Ungaria există o situație specială în acest sens, pentru că doar cu câteva luni în urmă am fost într-o situație aproape similară cu cea cu care se confruntă Portugalia și Ungaria poate nu este cea mai îndatorată țară din lume, însă ne aflăm în acest uh, grup al uh, campionilor nefericiți. Dat fiind faptul că Ungaria a aderat la Uniunea Europeană în 2004, am uh, instaurat uh, procedura de deficit bugetar, însă deja din 90 am moștenit îndatorarea fostului guvern comunist. Așadar am plecat cu un bagaj substanțial în acest sens care, din păcate, nu a scăzut, ci a crescut în pofida privatizărilor și așa mai departe. Și de aceea am considerat că Constituția trebuie să abordeze unele chestiuni în care politicienii uneori au tendința să privească lucrurile doar pe termen scurt, în sensul că nu privesc mai departe de următorii doi ani sau următoarele alegeri. Și de aceea am introdus în Constituție acest element de separare al puterilor, <clears throat> un așa spus Consiliu Bugetar, care are dreptul unui vot de veto <clears throat> dacă consideră necesar. Deficitul bugetar al Ungariei în momentul de față este de 82%. Eu cred că această nouă instituție oferă posibilitatea um, poate a unor experimente și pentru alte țări care suferă de aceeași problemă, să spun așa. Poate că colegii uh, din alte țări uh, care se confruntă cu așa ceva pot fi de acord. Eu cred că prin introducerea unor constrângeri constituționale în ceea ce privește cheltuielile guvernamentale, nu cred că doar acest lucru va putea soluționa uh, problema uh, pentru viitoarele generații, însă este unul din uh, instrumentele dintr-un uh, set care ar uh, putea fi utilizate în acest scop. Și Asta își propune noua Constituție maghiară. Este ceea ce încearcă să testeze și alte țări în practica lor. Un alt element, uh, un element nou care arată că e vorba de o Constituție a secolului 21 este faptul că am incorporat deja mai multe elemente ale tratatului de la Lisabona în această Constituție. Trimiterile la Europa și la Uniunea Europeană uh, sunt foarte prezente în acest text. Uh, în preambul uh, se face o uh, referință la Europa, la valorile europene, iar în uh, părțile concrete ale textului constituțional luăm această problemă, tratăm această problemă cu toată seriozitatea și Uniunea Europeană este acolo un, ca un cadru pentru dezvoltarea viitoare a țării noastre. Sigur că uh, reglementăm și pe mm, uh, marginea modului în care dreptul european este transpus în dreptul național, uh, vorbim despre modul în care și uh, cetățenii europeni pot să participe la viața constituțională a Ungariei. Așadar, este o Constituție extrem de, cu, cu o acoperire extrem de largă și care consideră Uniunea Europeană ca fiind un cadru de dezvoltare. Personal, și de altfel și Ungaria în ansamblul său, suntem mândri de principiul uh, sustenabilității care apare aici în Constituție. Aplicăm trei principii de sustenabilitate, un concept uh, foarte modern, uh, un adevărat concept al secolului 21 și vorbeam deja despre sustenabilitatea bugetară ca fiind o, o linie directoare importantă care nu este prevăzută de Constituție numai ca principiu general, ci există și instituții care vin să răspundă acestui principiu constituțional, așa cum spuneam, pentru prima dată și este de altfel o premieră în Constituția uh, Ungariei, așadar pentru prima dată se vorbește despre separarea puterilor, despre acele verificări reciproce care trebuie să intervină între puteri. Este uh, acest principiu este foarte important. Sigur că bugetul trebuie să fie unul uh, bine reglementat, corect, sănătos, însă um, ca principiu general aplicăm uh, și sustenabilitatea democrației în țara noastră, dar și într-un sens mai larg. Și, de asemenea, cred că acestea sunt uh, subiecte de interes uh, și pentru comisia dumneavoastră. Și aici ar interveni și posibilitatea părinților de a se exprima în numele copiilor. Sigur că Constituția nu are uh, rolul de a uh, stabili drepturile părinților sau ale tutorilor legali. Uh, acest lucru fusese inclus într-o versiune preliminară a textului constituțional, însă toate familiile Uh, uh, din Ungaria au primit uh, o solicitare scrisă de a răspunde, de a se pronunța cu privire la acest subiect. Aproape un milion de familii au răspuns și numai 25% din acestea au susținut prevederea conform căreia părinții pot vota în numele copiilor. Mm, aș sugera organizarea unei astfel de eh, discuții și aici în Parlament, pentru că este adevărat că multe persoane când au auzit prima dată de această propunere au crezut că este o glumă, însă există considerații academice, juridice, care se ascund în spatele acestei probleme. Poate nu este momentul să discutăm despre asta acum, însă sunt sigur că peste câteva luni pot readuce în discuție acest subiect care se leagă de principiul, demo- uh, principiul sustenabilității demografice. În orice caz, textul constituțional sprijină în mod clar familiile, cetățenii care au copii, definiția căsătoriei uh, Uh, și definiția familiei uh, nu sunt uh, legate între ele, nu sunt interconectate, așa cum s-a făcut deseori un reproș la adresa Constituției maghiare. Nu sunt excluse familiile monoparentale, nu sunt deschise, nu sunt excluse, îmi cer scuze, familiile alternative. Acesta este o, o acuzație nedreaptă și o interpretare incorrectă a textului. Uh, mai mulți dintre colegii din Parlamentul European au discutat deja în mod repetat despre aspectele de mediu. Uh, și aici un alt principiu este foarte interesant și anume sustenabilitatea din punct de vedere al protecției mediului. Am luat ca bază realizările uh, din punct de vedere al protecției mediului și le-am inclus în textul nostru constituțional, cum ar fi, de exemplu, regula că poluatorul plătește. De asemenea, sunt incluse prevederi și legate de deșeuri și de deversarea deșeurilor toxice. De asemenea, există un angajament ferm în favoarea susținerii biodiversității. Uh, a fost înaintat și un amendament care stabilește o limită pentru uh, organismele modificate genetic. Țara noastră nu aplică, mm, nu, nu, nu uh, um, uh, utilizează aceste organisme și era nevoie de o prevedere și în acest sens. Sunt bucuros să am ocazia de a vă furniza aceste informații directe pentru că uh, Uh, procesul de redactare a durat zece luni și pe toată această perioadă au fost informații greșite care au circulat, interpretări greșite și colegii trebuie să fie foarte corecți, uh, invit să fie foarte corecți cu privire la acest, uh, mm. la acest subiect. Uh, este adevărat că unii dintre jurnaliștii care s-au exprimat pe textul constituțional nici măcar nu-l citiseră. Din moment ce orice Constituție uh, intră în suveranitatea unui stat, nu cred că uh, putem face altceva decât să abordăm principiile generale și sunt uh, uh, mândru să am uh, lângă mine un specialist în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, domnul De Vigo, și trebuie să subliniem că Uh, urmăm în, uh, de aproape structura acestei uh, carte fundamentale, de asemenea urmăm structura Convenției Drepturilor Omului și au fost introduse principii ca de exemplu principiul echilibrului între drepturile fundamentale, protecia proprietății private, de exemplu, Există și câteva elemente care au fost preluate din Constituția anterioară și cred că după 62 de ani este o mare realizare faptul că Constituția Ungariei vorbește despre drepturile cetățenilor încă de la începutul documentului și uh, nu uh, la sfârșitul documentului. Constituția anterioară, adoptată în 1949, Uh, considera că statul este partea, prima parte a Constituției și cetățenii veneau uh, la sfârșit. În 1989, când Constituția a fost modificată și eu am făcut parte din colectivul care a lucrat atunci, nu am avut timpul necesar și nici posibilitățile constituționale necesare pentru a schimba uh, structura Constituției. Ca urmare, cetățenii au rămas tot la sfârșit. Și de aceea suntem foarte mândri că de acum înainte Constituția noastră este bazată pe drepturile cetățenilor și nu pe un stat atotputernic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această ocazie de a vă prezenta cele mai recente evoluții în ceea ce privește Constituția Ungariei și invit acum uh, colegii să-mi facă comentarii pentru această fază nouă în ceea ce privește dreptul constituțional maghiar. Mulțumesc, uh, domnule Sayer, pentru această prezentare sintetică. Cred că acum am obligația de a organiza puțin dezbaterea. Ar trebui să terminăm la ora 10 pentru a trece apoi la voturi. Așa cum uh, de altfel fusese prevăzut deja, începem cu intervențiile șefilor grupurilor politice. Și apoi, dacă avem suficient timp, dăm cuvântul și celorlaltor membri ai comisiei. Domnul Guerrero dorește să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Sayer, pentru faptul că ați fost dispus să vorbiți în fața comisiei noastre parlamentare pe acest subiect. Din păcate, nu avem alocat foarte mult timp dezbaterii. Însă, trebuie să organizăm noi activități pentru a discuta despre noua Constituție din Ungaria, mai ales dat fiind că eh, la un moment dat vom avea textul tradus în toate limbile oficiale. Din capul locului vreau să spun că plec în intervenția mea de la premisa că trebuie recunoscută suveranitatea poporului maghiar. Acest popor are dreptul de a redacta, de a gândi, de a adopta propria Constituție. Acest lucru trebuie să se întâmple sub egida apartenenței la Uniunea Europeană și uh, ținându-se cont de drepturile fundamentale care alcătuiesc uh, toate principiile, toate valorile uh, comunității din care facem toți parte. Voi fi succint și voi menționa doar câteva elemente. Este vorba, în primul rând, despre faptul că indirect putem să facem o legătură între Constituția maghiară și ce s-a întâmplat cu Constituția spaniolă după ce ne-am eliberat uh, de sub dictatura lui Franco și am trecut către democrație. Din secolul al XIX-lea, uh, Spania a avut, încoace Spania a avut șapte Constituții. Unele Constituții nici nu au intrat bine în vigoare, că au și dispărut. Am trecut prin vremuri grele de autoritate. Niciuna din acele Constituții nu a fost acceptată de majoritatea poporului spaniol. Unele versiuni au fost mai bune, altele mai proaste, însă ideea este că acestor Constituții uh, nu le fusese adăugat elementul social. Mereu avem de-a face cu Constituții uh, ale unor partide, constituții care urmau a fi apoi respinse de acea parte a societății care avea impresia că nu este bine reprezentată de Constituția în cauză. După alegerile din 77, primele alegeri democrate din statul meu, iată, a fost uh, creat un comitet uh, pentru un comitet constituțional cu șapte membri. Multe dintre acești membri aparțineau unor partide care nu formau guvernul, patru mai precis din cei șapte. Dezbaterea constituțională a luat uh, sfârșit, s-a votat la final, s-a votat în proporție de 92% pentru Constituție. La final, 90% din uh, Parlamentul European a votat pentru această Constituție. A fost organizat și un referendum național unde a fost supusă la vot la uh, noua Constituție. Această Constituție poartă denumirea de Constituția Consensului. Și iată că la, cu această Constituție au guvernat uh, trei, diferi, trei partide diferite până acum. Partidul Socialist, spre exemplu, a fost în guvern, a trecut apoi în opoziție, apoi iarăși la guvern. Ideea este că această Constituție este acum mai puternică decât oricând. Este acea Constituție care are cea mai uh, lungă durată de viață până acum, din punct de vedere constituțional. Asta din cau- mulțumită faptului că um, s-a bucurat de sprijinul poporului, sprijinul mediului academic și așa mai departe. Uh, Acum discutăm despre procedura alegerii unei noi Constituții în Ungaria și vreau să compar puțin lucrurile. Uh, este nevoie de această nouă Constituție? Uh, corespunde dorințelor uh, maghiarilor? Nu vreau să-mi exprim aici propria opinie, dar este foarte clar că în Ungaria există o, o opinie foarte, există opinii foarte diferite cu privire la necesitatea unei noi Constituții. Unii sunt de părere că această Constituție o locuiește pe cea din 49, alții cred că această Constituție nu este neapărat necesară, fiindcă, la urma urmei, au fost întreprinse în 90 o serie de reforme după ce sistemul totalitar a căzut. Oricum nu vreau să intru în detalii pe această chestiune acum, fiindcă este o întrebare la care trebuie să ofere răspuns Ungaria. Ungaria trebuie să decide dacă vrea sau nu o nouă Constituție. Însă, un lucru este foarte clar. Este vorba despre o Constituție care a, fost, care a fost redactată de un partid politic. Nu a existat nicio comisie pentru chestiuni constituționale, nu a existat niciun for numit uh, pentru a trata acest subiect. La această dezbatere a participat doar partidul de la guvernare. Partidul de la guvernare este practic singurul responsabil acum pentru această Constituție, singurul care a votat în Parlamentul Maghiar pentru aceasta. cetățenii nu s-au putut exprima pe marginea acestei noi Constituții printr-un referendum. Și, în mod normal, ar trebui să se recurgă la un asemenea demers. Practic, indiciile de până acum ne arată că membrii guvernului maghiar, care se bucură de majoritate confortabilă, pot uh, să afirme că au avut majoritate parlamentară pentru a vota Constituția și că legitimitatea politică ce rezultă astfel uh, a fost obținută strict mulțumită acestei majorități, nu mulțumită vocii poporului. Și mi se pare că nu este bine să se întâmple acest lucru în chestiuni constituționale. Constituția ar trebui să cuprindă mare parte din popor. Ar trebui să creeze un cadru inclusiv în care să fie prelucrate programe politice diferențiate. Nu este o procedură bună nici măcar din punct de vedere bugetar. Pentru că Iată, se creează un sistem politic care pe viitor nu mai poate fi modificat în cazul în care nu, se va, nu va mai exista o majoritate confortabilă. Dacă nu se creează un cadru care se invite la incluziune, se va ajunge la instabilitate și la conflicte în cadrul societății. De aceea, în ceea ce privește chestiunile concrete legate de chestiunile constituționale maghiare, uh, Uh, eu îmi voi formula opinia în momentul în care vom avea versiunea tradusă a textului constituțional. Am vrut totuși să mă exprim pe acest subiect pentru a arăta că demersul constituțional din Ungaria nu este cel la care ne-am aștepta într-o țară europeană, dat fiind faptul că se acționează în cadrul, în cadrul uh, valorilor europene comunitare. Există cu siguranță o legitimitate politică și există legitimitatea de a adopta această nouă Constituție, însă legitimitatea de a cuprinde întreaga societate nu prea există. Am mari dubii aici. Legitimitatea în ceea ce privește viitorul și în ceea ce privește obținerea de noi majorități sau exprimarea de alte opinii politice vor reprezenta lucruri diferi, dificil de realizat pe viitor și tocmai de aceea trebuie să verificăm dacă într-adevăr Constituția maghiară reprezintă, majorit, reprezintă opinia majorității sau dacă exprimă doar opinia guvernului aflat la putere acum. Mulțumesc, domnule Guerrero. Al doilea intervenient este domnul Duff. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de domnul Guerrero, statul uh, pe care îl cunosc eu cel mai bine, nu are niciun fel de experiență în redactarea de Constituții. Sunt foarte invidios pe domnul Zayer care a avut această posibilitate de a participa într-un astfel de demers. Eu cred că în cadrul acestei comisii preocupările noastre merg în două direcții. În primul rând, trebuie văzută legătura între reforma constituțională națională și reforma la nivelul Uniunii Europene. Acestea trebuie să fie congruente. Iar măsurile reformatoare din uh, tratatul nostru și prevederile constituționale naționale să nu ducă la confruntări între ordinea comunitară și cea statal națională. Eu cred că o reformă constituțională dintr-un singur stat european nu prejudicează relațiile cu alte state membre. În acest sens, m-ar interesa explicațiile domnului Zayer. uh, vis-a-vis -vis de prevederea constituțională care dorește să promoveze, să protejeze diaspora pentru promovarea identității naționale a persoanelor de origine maghiară care trăiesc în afara granițelor Republicii. Cred că există, evident, și aspecte pe care le considerăm salutare în măsura în care, desigur, putem înțelege acest uh, proiect sau uh, respectiv textul agreat ieri. Faptul că există o prevedere care specifică că Ungaria trebuie să contribuie la obiectivul unității europene mi se pare o, un lucru extraordinar. Și vă pot spune că nu ați reușit să includeți așa ceva în Constituția Britanică. Faptul că se interzic referendumurile pentru ratificarea modificărilor uh, din Tratatul Uniunii Europene, mi se pare de asemenea un pas constructiv și corespunde cu obligația acestei țări de a respecta tratatul. Relația cu Carta Drepturilor Fundamentale este interesantă, însă trebuie să spun că este doar una parțială și ar putea duce la conflicte între Curtea Constituțională de la Budapesta și uh, Curtea de Justiție din Luxemburg. Cred că în special absența din Constituție a vreunei trimiteri la orientarea sexuală și abolirea pedepsei cu moartea ar putea duce la probleme. La fel, și propunerea de a acorda mamelor două voturi. Trebuie să spun că nu am discutat acest lucru cu mama mea, dar că ar contraveni legii din 1976 cu privire la alegerile directe pentru Parlamentul European. cred că mai există o prevedere care specifică că președintele Republicii state, stabilește datele pentru alegerile europarlamentare, care iarăși nu cred că se impune. Iar în ceea ce privește uh, guvernanța financiară, vă doresc mult succes! Ei bine, mulțumesc. Acum voi da cuvântul colegului Hefner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Sayer. Mulțumim foarte mult pentru introducerea făcută. Cred că este corect și necesar faptul că noi, în calitate de Comisie pentru Afaceri Constituționale, tratăm și ceea ce se întâmplă cu Constituțiile statelor membre în momentul în care apar noi evoluții consider că este foarte important să tratăm următoarea întrebare. Dacă la nivel european constituțiile uh, merg unele către celelalte converg sau dacă merg în direcții opuse în ceea ce privește evoluția democrației, statului de drept, uh, separarea puterilor uh, și așa mai departe. De aceea sunt foarte recunoscător pentru faptul că am avut acest uh, prim schimb de informații, uh, s-a făcut, făcut foarte rapid, pentru că abia ieri am decis să avem o informare pe acest subiect și iată, este important că ne vom putea ocupa de acest dosar. Am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră, domnule Sayer, și recunosc că am câteva mari rezerve și îngrijorări pe care aș dori să le exprim uh, și să vă adresez întrebări pe marginea acestora. Iată care este primul element care mi se pare foarte important, ca principiu. Guvernele sunt alese de alegător pentru un timp limitat, timp în care țara trebuie să fie condusă. Peste tot facem diferența între pouvoir constitué și pouvoir constituant, uh, între acele uh, puteri care au facem diferența între cei care sunt aleși și au mandatul de a guverna și facem diferența între cei care autodefinesc uh, puterea de guvernare. Așadar, puterea constituțională nu ar trebui să fie privită din perspective politice oportuniste, strict uh, mizând pe interesele unui singur grup politic. Nu. Întotdeauna toate forțele politice ar trebui să participe la procesul constituțional și Constituția formulată astfel trebuie să dăinuiască în timp și trebuie să fie creat un cadru pentru orice tip de guvern. Guvern de centru, stânga, dreapta, nu contează. Uh, nu trebuie ca Constituția să fie făcută pe tiparul unui grup politic, ci trebuie să se găsească un consens la nivelul poporul la nivelul populației care să depășească sferele de interese politice și să includă și opoziția. Cel puțin asta înțeleg eu că este sarcina procesului uh, constituțional. Și acum această sarcină trebuie să fie îndeplinită, trebuie să fie purtată o dezbatere în așa fel încât toată lumea să fie inclusă și toată lumea să perceapă că interesele, uh, propunerile formulate sunt uh, luate în calcul. Am dubii în ceea ce privește ceea ce se întâmplă uh, acum în Ungaria din această perspectivă și nici nu știu dacă s-a dorit acest lucru de la bun început, dacă analizăm procesul constituțional. Elementul ce ține de consultare mi se pare mie nou și interesant, însă la fel mi se pare și foarte problematic. Pentru că dacă este să formulăm anumite întrebări care uh, sunt, pot fi adresate cetățenilor, de exemplu, dacă spun da sau nu uh, acestei Constituții, Constituții redactate de anumiți uh, politicieni, e bine, dacă, dacă, adres, dacă nu adresăm aceste întrebări uh, cu adevărat cetățenilor, dacă nu tratăm cetățenii ca fiind cei care trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus în aceste chestiuni, atunci, într-adevăr, avem uh, o problemă de deficit uh, constituțional. Mă îngrijorează și un alt aspect. Ați spus, uh, adineauri, că doriți să transmiteți anumite puteri cetățenilor. Se dorește a se transmite o anumită încredere. Însă mie mi se pare că la ora actuală există tendința de a depăși acordarea de ă, puteri dincolo de legitimitatea conferită. Și vă dau un exemplu în acest sens. Prin decizie constituțională, ați prescurtat uh, timpul, uh, ați prescurtat mandatul judecătorilor și persoanelor care acționează în acest domeniu. Așadar, ideea judiciarului într-un stat de drept este aceea de a fi independentă de forța executivă și de uh, forța legislativă. Doriți, uh, sigur, să reduceți deficitul bugetar și doriți să luați măsuri în acest sens. Însă la, fin, la finele prezentării dumneavoastră ați spus, ați recunoscut că contează ceea ce se întâmplă cu adevărat și nu ceea ce este stipulat negru pe alb în Constituție. Statele care au probleme cu finanțarea bugetului public acum uh, au tendința de a mări vârsta de pensionare. În Ungaria, se scade vârsta de pensionare cu 8 ani, dar nu pentru toată populația. S-ar mira toată lumea dacă s-ar întâmpla acest lucru. Nu. Se întâmplă doar pentru avocați și pentru judecători. Sunt tocmai acele persoane care trebuie să vă controleze dumneavoastră politica. Și persoanele care sunt acum capabile și competente sunt pur și simplu date la o parte, sunt angajate noi persoane, fapt care costă. Mai mult decât atât, se creează impresia că aici guvernul a căutat o cale de a face curățenie și de a uh, aloca posturi după bunul plac. Mi se pare o abordare fatală și poate că ne-ați putea explica cum este posibil așa ceva în Europa contemporană. Ce v-a determinat să prescurtați mandatul judecătorilor și uh, avocaților uh, prin Constituție? Pentru că sute de avocați vor putea, și judecători vor putea fi schimbați, vor putea fi înlocuiți și Astfel, iată, este schimbată dramatic situația magistraților. Și mie nu mi este un, trezit un sentiment de încredere în momentul în care statul maghiar, formulat la ora actuală cu o uh, majoritate de două treimi, formulează astfel procesul constituțional. Mi se pare că se dorește aici, prin această intervenție la nivelul mandatului magistraților, se dorește uh, numirea în posturi a unor persoane dorite de guvern. Ați uh, discutat despre fotbal, ați făcut o analogie cu fotbal și avem o istorie interesantă aici Politicienii sunt aleși pentru a juca bine, pentru a se prezenta bine în teren, însă eu cred că fotbalul funcționează doar în momentul în care se respectă regulile la comun și regulile sunt formulate la comun și se știe cine anume trebuie să vegheze asupra respectării regulilor. Mm, mi se face frică în momentul în care văd că avem o echipă de fotbal care are succes pe teren și dintr-o dată decide să schimbe regulile și mai mult decide să schimbe arbitrul și să spună că mai nou uh, dorește să numește ea să numească ea echipa arbitrii și că nu mai acceptă pe nimeni din afară. Mie mi se pare, pare că în ceea ce privește statul de drept, separarea puterilor în stat, aceste lucruri trebuie să fie îngrijorătoare. Ați spus că vreți să um, consolidați sistemul de checks and balances. E bine, mie mi se pare că ați pierdut puțin din vedere acest aspect, pentru că ați slăbit suveranitatea și ai uh, intervenit la nivelul multor instrumente populare, precum decizia populară și așa mai departe. Lectura textului constituțional îmi trezește acum, din păcate, tocmai aceste îngrijorări. Vă mulțumesc. Recomandare brevita. Mulțumesc. Acum o să vă rog să fiți cât mai conciși. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt în asentimentul colegului meu, pentru că este într-adevăr o dezbatere sensibilă între legislația națională și europeană și suveranitate și independență politică a statelor membre ale Uniunii Europene atunci când este vorba de chestiuni atât de importante precum Constituția statală. Însă, cred că se impune ca și noi din această comisie să abordăm uh, chestiunile din Constituțiile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru că ele pot influența și activitatea noastră. Permiteți-mi în prealabil să menționez că în weekend am fost la Budapesta la o conferință pe tema romilor și acolo s-a exprimat în mod expres uh, preocuparea și îngrijorarea uh, Uh, vis-a-vis -vis de viitoarea uh, situație care ar putea apărea în această țară. Și dacă discutăm de pierderea încrederii cetățenilor în politică și în actul legislativ, și noi discutăm tot mereu aceste chestiuni, așadar, dacă politicienii nu încearcă să creeze transparență în procesul decizional, dacă cetățenii nu sunt implicați în acest proces, se naște o diferență tot mai mare între decidenții politici și cetățeni. Și cred că acest lucru se aplică și în ceea ce privește procesul constituțional. Pe mine m-ar interesa de ce Asta și din perspectiva experienței uh, Tratatului Constituțional European eșuat, nu ați ales calea supunerii Constituției maghiare unui referendum, tocmai pentru ca cetățenii să poată decide în mod direct cu privire la viitoarea lor Constituție. Și această voință populară mie mi se pare foarte importantă. Și o spun pentru că vin dintr-o parte a Germaniei care în 89 a decis că nu mai avem voie să permitem niciodată acest derapaj. Așadar, Rosa Luxemburg a spus că libertatea uh, tuturor uh, trebuie să se reflecte și în uh, libertatea celor care decid. Această decizie politică trebuie și democratică trebuie păstrată pentru cetățeni. În al doilea rând, în măsura în care am putut urmări actuala traducere a documentului, Nu se mai menționează câteva dintre drepturile sociale din uh, Constituția anterioară, de exemplu, dreptul de a se organiza în sindicate, dreptul la grevă, anumite aspecte ale libertății de asociere nu mai sunt menționate explicit. Apoi, dacă discutăm despre <clears throat> punctele de convergență între Constituția Națională și Tratatul European, cred că trebuie să spunem că și Ungaria trebuie să-și aducă contribuția la uh, dezvoltarea și viitoare a Uniunii Europene și aici se încadrează și modul în care sunt abordate drepturile minorităților și a persoanelor cu alte orientări sexuale ca minoritate, dar și a etniilor, a minorităților naționale, care trebuie să beneficieze de libertățile care li se cuvin. Și în acest sens, cum trebuie înțeles acest drept de reprezentare a maghiarilor care trăiesc în uh, afara granițelor Ungariei. Mulțumesc! Mulțumesc! Îmi întrerupsese și are acum cuvântul colegul Benders de Vigo. Elmar, Elmar, Elmar, tu bist, no, no, an beauty, Elmar, if you want to speak before <laughs> Dragă Elmar, age before beauty, așa că dacă vrei să vorbești înaintea mea, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-i spun domnului Saer că îi mulțumesc foarte mult pentru această intervenție extrem de concisă, care vine imediat după adoptarea Constituției. La numai 24 de ore de la adoptarea Constituției. Este o inițiativă foarte bună. Și nu trebuie să credeți că cunosc în general sau în detaliu acest text. Se pare că alți colegi îl cunosc foarte bine, parcă îl cunosc chiar pe din afară, dar nu e și cazul meu. Ca urmare, mă voi limita la niște observații generale. Cred că este foarte bine să avem această dezbatere, așa cum a propus domnul Sayer, pentru că ilustrăm astfel nevoia de a dezbate despre motivele care stau în spatele acestei Constituții. S-a vorbit despre faptul că această Constituție um, provine de la un singur partid. Este adevărat că majoritatea se schimbă și atunci când este vorba despre o Constituție a unui singur partid și nu o Constituție a națiunii, ei bine, după alegeri, dacă se schimbă partidul, înseamnă că se modifică și Constituția și dacă așa stau lucrurile, nu prea e bine. Cred că în același timp nu trebuie să uh, dăm dovadă de aroganță sau să dăm lecții altora. Și trebuie să și renunțăm la anumite prejudecăți pe care le avem. S-a vorbit despre dorința de a include uh, în Constituție și uh, Um, maghiarii care nu trăiesc în, uh, granițe, în interiorul granițelor Republicii. Uh, Constituția de la Bonn din 49 vorbea despre situația uh, persoanelor de origine germană și despre faptul că acestea nu erau incluse, nu erau considerate în Constituție atât timp cât nu s-a procedat la reunificarea celor două Germanii. Așadar, trebuie să plasăm lucrurile în context și partidul de la guvernare, în timpul campaniei electorale, a explicat că dorea elaborarea unei Constituții și ruptura față de dictatură prin intermediul unei Constituții este un lucru foarte bun și acest lucru are uh, un, sens pe deplin, un sens de plin din punct de vedere politic. Domnul Sayer vorbea despre faptul că Carta Drepturilor Fundamentale a fost uh, urmărită și respectată în Constituția maghiară. Din punctul meu de vedere, acesta este un element pozitiv pentru cei care vor proceda la analizarea acestei Constituții. Îi mulțumesc domnului Sayer pentru ocazia pe care ne-a dat-o de a înțelege care sunt caracteristicile esențiale ale acestei Constituții. Și uh, trebuie să vă spun că am apreciat înființarea acestei comisii care ar putea să se pronunțe în materii bugetare. Și Cred că această implicare din punct de vedere bugetar poate fi un alt element de studiu pentru specialiștii în drept constituțional. Mi-ați cerut să fiu uh, concis. Domnul Brok dorește de asemenea să uh, intervină. Domnul președinte, problema este că am spus deja de la început că această parte a discuției trebuie să se încheie la ora zece. Uh, ne așteaptă niște voturi importante. De aceea uh, am început cu șefii grupurilor politice și apoi cu membrii comisiei, dar numai dacă ne mai rămâne suficient timp. Constat că domnul Șeflin, domnul Bronz, mai trebuie să mai vorbească. Dacă îi dau cuvântul și domnului Gualtieri, trebuie să dau cuvântul tuturor. Asta e problema. Dacă îmi promiteți că vă mulțumiți cu o singură propoziție, bine. Dacă nu, oricum vom avea ocazia să revenim la acest subiect. Vă asigur de asta. Și doamna Gurma este vicepreședintă și în același timp uh, reprezintă Ungaria. Are dreptul la o mică intervenție, nu? Eu însumi, ca președinte, ar trebui și eu să spun măcar niște concluzii. Uh, dar aș fi vrut să aud și uh, răspunsurile la întrebări. Domnul Bruns. Bruns. thank you. Ah, Brons. Um, <clears throat> oh, sorry, is it Mr. Brock or... I do beg pardon. Îmi cer scuze, nu am înțeles dacă intervin eu sau domnul Brock. A, ah, deci eu, domnul Bruns. Bine. Poate că este o întrebare ciudată pentru mulți uh, cei de aici care vin din uh, țări cu constituții documentare. Uh, Însă este o întrebare care face sens pentru cei din Regatul Unit, și anume dacă este necesar să includem toate referințele la Uniunea Europeană și la Tratatul de la Lisabona, mai ales uh, angajamentul la integrare europeană, în Constituție. Cred că Constituția uh, în sine este mai rigidă și nu poate fi modificată pur și simplu ca o lege, nu poate fi amendată. De aceea, plecând de la premisa că va fi destul de dificil pentru Ungaria să se tragă din Uniunea Europeană pe viitor, dacă va dori să o facă ar putea chiar să fie dificil să încetinească procesul de integrare. Domnul Guerrero a spus că este o practică standard ca o Constituție să fie supusă unui referendum. Sunt de acord. Însă, Multe state membre au uitat acest lucru în momentul în care au adoptat uh, tratatul constituțional. S-au făcut uh, referiri la diaspora maghiară. Nu am nicio obiecție cu privire la faptul că Constituția maghiară se referă la diaspora maghiară, pentru că nu este vorba despre persoane care au plecat voluntar din țară pentru a trăi în altă parte. Este vorba despre victime ale tratatului din 1920 care au răpit uh, Ungariei două treimi din teritoriul său. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Încă o dată mă scuz față de ceilalți membri care nu vor mai putea interveni acum. Este deja 10 fix, poate că pe scurt doamna Gurmai ne mai spune două propoziții. Vă rog să fiți foarte succintă. Nos, Magyarország közösség alkotmánya széles támogatottságot élvezett, mindenki... Mulțumesc, domnule președinte. Constituția maghiară a fost sprijinită în Ungaria, toată lumea a acceptat-o, fiindcă toată lumea a participat la redactarea acesteia. Uh, Însă, problema este că doar Fides uh, susține această Constituție. Opoziția a solicitat o serie de garanții ca să fie sigură că va exista sprijin amplu în Ungaria pentru Constituție și că va, fi, va exista posibilitatea de a avea o dezbatere pe textul constituțional. Din păcate, Fides a respins aceste propuneri. Nu a ținut cont de legea care a spus că este nevoie de o majoritate de patru cincimi parlamentare pentru a fi modificată Constituția. Socialiștii nu au participat în acest proces și oricum nu a mai contat nimic, fiindcă Fides nu a ținut cont de ceea ce s-a exprimat în opoziție. Curtea Constituțională a organizat o conferință, au fost uh, exprimate anumite obiecții pe marginea Constituției. Problema este că nimeni nu a dat ascultare celor care au intervenit. A vorbit fostul președinte, dar nu a fost ascultat. Am făcut câteva calcule și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, este foarte greu să organizezi o consultare eficientă pe acest subiect și, într-adevăr, este foarte greu să iei o decizie. Din păcate, mai puțin de o treime din populație consideră că avem nevoie de o nouă Constituție. 51% consideră că uh, Uh, un sondaj uh, organizat pe marginea noii Constituții a fost numai bun pentru a mușamaliza situația. 51% consideră că o nouă Constituție nu poate fi adoptată dacă este sprijinită doar de Fides, 51% consider, consideră că este nevoie de un referendum mai întâi. Iată care este voința poporului, însă guvernul nu vrea să asculte uh, ceea ce are de spus poporul. Iată că s-au putut citi anumite lucruri în publicațiile internaționale pe acest subiect, în Le Figaro, în publicații germane și s-a spus că această Constituție ar fi prima Constituție uh, autocrată a unui guvern european din Uniunea Europeană. Iată ce s-a publicat pe această temă. Sunt foarte multe lucruri care au fost mușamalizate. Uh, lipsesc drepturile sindicale, drepturile uniunilor sindicale din uh, Constituție cu desăvârșire. Și în ceea ce privește chestiunile de conținut, eu nu o să intru acum în detalii, fiindcă nu pot, dar este foarte clar că un lucru de importanță generală trebuie specificat aici. Și anume, o Constituție reprezintă pe bună dreptate baza unui, unei națiuni, unui stat de drept. Și iată că ieri această Constituție a fost adoptată, dar pentru mine acest lucru va însemna doar începutul unui nou proces constituțional. Spun acest lucru pentru a avea legitimitate și pentru ca legitimitatea să domnească, însă din păcate deocamdată nu poate fi vorba de așa ceva. Vom uh, încerca să schimbăm situația. Vrem să avem consensul populației, vrem consensul societății și vrem într-adevăr să avem o Constituție sinceră. Președintele, îmi cer scuze, încă o dată îmi cer scuze colegilor care nu mai pot interveni. Înainte să-i dăm cuvântul domnului Sayer, fiecare, trebuie să spun că fiecare uh, a intervenit și a oferit exemple din uh, propria țară, dar vreau și eu să spun că avem și noi o Constituție pe care am uh, modificat, am modificat o dacă am putea. În 46 am avut un referendum în Italia și de atunci avem o Constituție. Însă, se pune acum întrebarea dacă vom avea un nou uh, proiect de îmi cer scuze, spune președintele, vreau să știu dacă s-a discutat în timpul campaniei electorale despre un proiect uh, constituțional. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru acceptarea acestei inițiative și participarea dumneavoastră din, în acest proces. În introducerea mea nu am avut timpul necesar să detaliez anumite aspecte, dar pentru că au fost abordate de anumit Uh, colegi. Permiteți-mi să specific că Ungaria se află în proces uh, de elaborare a unei noi Constituții deja de 20 de ani. Adaptările de după 89 au fost cu caracter uh, temporar. De aceea, iată că au fost eforturi de găsire a unui consens pentru toată perioada menționată și fusese singurul, singurul stat care nu a reușit să își dea o nouă Constituție, așadar din acest punct de vedere el a fost un succes. Iar procesul consultativ a fost unul care nu s-a extins doar la parlamentar, ci la întreaga populație prin intermediul acestor chestionare cu 12 întrebări sunt anumite chestiuni pe care nu le-am menționat pentru că nu am dorit să impun acestei comisii uh, discuțiile noastre de la nivel național. Doresc să-i spun doamnei Gurmai că partidul uh, dânsei a avut posibilitatea să-și exprime părerea cu privire la această Constituție, însă a optat să nu facă acest lucru în Parlament și să nu participe la acest proces constituțional. Este însă alegerea dumnealor. Dați mi faptul că nu avem prea mult timp la dispoziție. Dragi colegi, vă voi răspunde, bineînțeles, și chestiunilor specifice, însă permiteți-mi câteva observații de ordin general. Apreciez interesul dumneavoastră în ceea ce privește Constituția noastră. Eu cred că este o cale bună uh, pentru națiuni care își unesc destinele în cadrul Uniunii Europene. Uh, cu toate acestea, există tradiții constituționale diferite. De aceea, pentru mine este interesant să aud un cetățean german solicitând un referendum pentru o țară care nu dispune de acest instrument uh, la nivel federal. Apoi, colegi din Belgia, de exemplu, au, s-au referit la Curtea Constituțională din uh, Ungaria, în condițiile în care Belgia nu are Curte Constituțională. Și mulți alții au uh, sisteme diferite. Intervenție fără microfon din sală. Doream doar să subliniez, continuă vorbitorul, că avem o tradiție constituțională în Ungaria în ultimii o mie de ani, Ungaria a construit o tradiție constituțională foarte mândră. Însă încerc să spun doar că avem tradiții constituționale foarte diferite, iar în cadrul Uniunii Europene, desigur, învățăm unii de la alții. Dar aș dori să punctez foarte clar și această parte a textului este disponibilă, a fost tradusă acum câteva săptămâni și nu s-a modificat foarte mult. Această Constituție include toată Carta Drepturilor Fundamentale. Nu există drepturi care să nu fie incluse în acest catalog. Este o Constituție europeană. Vă îndrum, dragi colegi, să citiți acest text, întregul text, pentru că este consensul european cu privire la aceste drepturi fundamentale. Încă o dată avem tradiții constituționale diferite și mulți colegi s-au referit la problema referendumului. În Europa s-au adoptat 23 de noi constituții în Europa și doar în 10 cazuri s-au organizat referendumuri. Apoi, în ceea ce privește judecătorii, există mai multe state în Uniunea Europeană în care vârsta de pensionare și nu văd cum acest lucru ar putea fi discriminator atâta timp cât se aplică tuturor. Așadar, uh, această vârstă de pensionare se aplică în mai multe țări din Uniunea Europeană. Învățăm așadar uh, de la alții, dar avem și propriile tradiții, ca de pildă elementul menționat de mai mulți dintre colegi cu privire la ungurii care trăiesc în afara țării. Asta nu reprezintă nicio modificare a vechii Constituții. Este o responsabilitate pe care și-o asumă Ungaria în a-i ajuta de a-și menține tradițiile culturale pe cei care trăiesc în afara granițelor. Nu are efecte extrateritoriale. Ungaria, în ceea ce privește abolirea pedepsei cu moartea, aceasta a fost uh, abolită și a fost uh, consfințită prin uh, semnarea tratatelor internaționale în domeniu. În ceea ce privește discriminarea pe motive sexuale sau interzicerea acesteia respectiv. Trebuie să menționez că aceasta se regăsește în uh, legislația maghiară. Noi am păstrat aceeași prevedere cu privire la interzicerea discriminării care se regăsea în, uh, și în Constituția veche se spune foarte clar că se interzice orice fel de discriminare. Se specifică în Constituție. Ungaria este o democrație funcțională, există curți de justiție, iar aceste drepturi sunt protejate și vă pot asigura că orice fel de discriminare este interzisă în conformitate cu actuala legislație, așadar nu se schimbă nimic aici, este unul dintre primele principii ale democrației. Aceste măsuri se aplică în sistemul nostru judiciar. În ceea ce privește uh, dreptul președintelui de stabilire a datei alegerilor, este o chestiune formală. În ceea ce privește drepturile sociale, aș dori să vă asigur că nu lipsește dreptul la grevă. Este poate una dintre puținele constituții din lume care își propune ca obiectiv de stat reducerea șomajului la zero, deci ocuparea totală. Nu se spune că statul oferă un loc de muncă fiecărui cetățean, pentru că știm foarte bine care ar fi implicațiile, însă spunem că statul trebuie să încerce să creeze condițiile pentru ca toți cei care doresc și vor să muncească să aibă un loc de muncă. eu cred că valorile și drepturile consfințite în Constituție sunt uh, bine ancorate aici, așadar nu înțeleg acuzațiile. Sigur, suntem juriști și știm că poate fi interpretat, poate, fiecare cuvințel. Avem o tradiție de 20 de ani de interpretare uh, constituțională. Noi am plecat de la această uh, tradiție și cred că în acest sens situația este una satisfăcătoare. În ceea ce privește legitimitatea, și acesta este ultimul punct, da, Ungaria este o democrație, există dezbateri între partidele politice pe această temă, însă în conformitate cu legislația electorală din Ungaria, s-a spus multe de dezbaterea constituțională, în alegeri cetățenii a acordat două treimi acestui partid de guvernământ. Noi am încercat să oferim opoziției posibilitatea de a participa în acest proces. Uh, a existat un, uh, un uh, comitet care s-a ocupat de redactarea textului constituțional deja de anul trecut uh, constitutiv, unde au fost invitate partidele să participe. S-au găsit noi modalități de implicare a cetățenilor. Poate ați putea spune că 12 întrebări nu e neapărat un număr mare de întrebări pentru fiecare cetățean sau pentru unii, Doamna Curmai a mai spus că aceste sau răspunsurile la aceste chestionare nu au putut fi numărate. Vă asigur că a fost un proces deschis și, și nu există nicio îndoială în acest sens. Așadar am făcut tot ce am putut pentru a implica și a include toată societatea. Elementul important însă a fost că acea Constituție care a fost adoptată de partidele care nu fuseseră uh, oficial alese în 89, acum a fost uh, înlocuită cu una legitimă. Cu un text uh, coerent, care prezintă cu mândrie valorile fundamentale ale democrației europene și încă o dată, domnule președinte, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă informa privire la această temă, pentru că consider că e bine să venim cu aceste clarificări pentru a evita neînțelegeri. Și, și după această întâlnire vă stau la dispoziție tuturor celor uh, care mai doresc clarificări detaliate. Sunt colegul dumneavoastră aici în Parlament și Vă stau la dispoziție cu clarificări. Pentru că trebuie să mai subliniez încă o dată că elementul principal este că trebuie să înțelegem mai întâi de toate despre ce este vorba, iar apoi să dăm curs uh, jocului politic. și mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a informa această comisie. Mulțumesc. Grazie, Sayer. Mulțumesc, domnule Sayer. Așteptăm acum textul tradus al Constituției. Am luat notă însă de toate informațiile pe care ni le-ați prezentat în manieră sintetică, dar exhaustivă. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume votarea a doua rapoarte. În primul rând, cea a colegului DAF cu privire la modificarea actului din 20 septembrie 1976 de alegerea membrilor Parlamentului European. Uh, vă rog să vă pregătiți cartelele, că probabil uh, va trebui să apelăm la votul electronic în repetate rânduri. Putem începe votul, așadar? Allora, pongo in votazione. Trecem la vot. Începem așadar cu votul prin ridicarea mâinii. Articolul 14, alineatul 2, amendamentul de compromis A al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Deci toate amendamentele următoare sunt acoperite de acest amendament. Trecem la pagina 4. Amendamentul B al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Apoi, tot la articolul 7, nu? Nu, amendamentul 104 este caduc pentru că a fost adoptat B-ul. La fel și la 105 și la fel și la 106 al domnului Gualtieri. Trecem la articolul 8, unde avem amendamentul C al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 107 este caduc al domnului Galtieri. Deci trecem la amendamentul D al raportorului. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 108 este caduc, spune domnul președinte. Da? Pentru că a fost adoptat deul. La fel și 109 și 110. Și ajungem la Amendamentul numărul 1 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 2, amendamentul 111, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 2 bis nou, amendamentul de compromis B al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Așadar, 2, 112, 115, 117, 118, 116, 113, 114 sunt caduce atunci și trecem direct la amendamentul de compromis L de la pagina 8. Se întâmplă ceva? Ați cerut cuvântul, domnule Gualtieri? Da. Voiam să propun un amendament oral la compromisul L. Înlocuirea referirii la punctul 4, înlocuirea cu metoda DONT. Deci înlocuirea referinței la Sant Fentlic cu Dont. Uh, domnule președinte, eu mă opun, mă opun acestui amendament uh, oral. Atunci nu este acceptabil. Așadar, raportorul se opune. Vă rog. Domnule președinte, aici avem de, voie, avem de a face cu un vot cheie. Cer să fie vot electronic. stiamo votando l'emendamento di compromesso. Bun, atunci votăm amendamentul de compromis L. S-a cerut vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Domnul Bronz.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 Votul s-a închis. 19 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Ceea ce înseamnă că trecem acum la amendamentul 4 al raportorului și 121 al domnului Viland, care sunt, Viland, care sunt identice. Cine este pentru? Nu este clar. Reluăm cu vot electronic, da? Supun la vot la vot electronic amendamentul 4 al raportorului și amendamentul 121 al domnului Viland. Amendamente identice. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Așadar, 10 împotrivă, 9 pentru, o abținere, deci se respinge. Amendamentul Gualtieri, 122. 122, așadar? Nu este caduc pentru că amendamentul precedent nu a fost adoptat. Așadar, 122. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem la alineatul 2 nou, amendamentul 4 și 122 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Atunci facem verificare electronică amendamentul 4 și 122, amendamente identice. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 14 pentru, 8 împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 121 al domnului Viland. este caduc pentru că cel anterior a fost adoptat. 123 al domnului Gualtieri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 al raportorului, identic cu 124 al domnului Viland. Cine este pentru? Împotrivă. A- se adoptă. Amendamentul numărul 5 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate ca și mai devreme se adoptă. Amendamentul 124 al domnului Viland. A, nu, este caduc. Da. Amendamentul numărul 5 al raportorului, spune domnul președinte. Nu. Corectez. Amendamentul 6 la articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri să adoptă. Amendamentul 7 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 125 Gualtieri pentru Împotrivă. Se respinge. 126. Viland pentru. Împotrivă. Aceeași majoritate se adoptă. Amendamentul 8 caduc. 127 la fel. 128 la fel. 129 Nu. Nu, nu, trebuie să ne întoarcem la 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 9. Al raportorului. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10. Al raportorului. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Și ajungem la compromisul C, la articolul 9, compromisul, amendamentul de compromis al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Ceea ce înseamnă că Amendamentele 11 și 130 devin caduce și trecem la amendamentul de compromis D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul D acoperă 131 și 12 ca urmare trecem la amendamentul 13 al raportului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 al raportului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Caduc parțial. Dar trebuie votat. Așadar, 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132 devine caduc. Trecem la amendamentul 17 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Caduc pentru că au fost adoptate compromisele A și L, 133, Il paragrafo 1 votato unanimemente sì all'emendamento 18 è approvato. L'emendamento 18 è stato approvato. Da, s-a aprobat 18. Domnule președinte, domnul Daf, îmi cer scuze, Trebuie să votăm amendamentul 18. Da, trebuie votat. Acesta este caduc dacă ar fi. Da, este, devine caduc dacă ar fi fost uh, respinse amendamentele de compromis A și L. Ca urmare, trebuie votat amendamentul 18. Ah, okay. aveți dreptate, vă rog să mă scuzați. Pregatori, e favorevole pregatul de alzare la mano? Bun, votăm prin ridicarea mâinii. Cine este pentru amendamentul 18? Facciamo uh, elettronico. 11, 12. È meglio votare elettronicamente. Di, allora... Verificăm. Amendamentul 18 al, ra- al raportorului s-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 13 pentru, 10 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 133 este caduc pentru că a fost adoptat amendamentul 18. Ajungem la 19 a raportului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ca urmare, 134 al domnului Gualtieri și 20 al raportorului sunt acoperite. Și trecem la amendamentul 21 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Tot al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 a raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 a raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 135 este acoperit de compromisul B, la fel și la 136, 137 și 138. Ca urmare, acum trecem la votul amendamentului 62. Este amendamentul domnului Scholz. Pentru. Vă rog să ridicați mâna cine este pentru. Împotrivă. Se respinge. E clar. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate se respinge. 64. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Se respinge. 65. 65 și 66, 67, 68, toate devin caduce. 69 și el devine caduc. 70. Nu, trebuie să votăm 70 totuși. Quindi 60 no, 70, 70 sì. 70 sì. Chi è 70. Da, deci trebuie să votăm 70. Cine este pentru amendamentul 70? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 71. 71.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 Cioè, è chiusa la votazione. S-a închis votul. 16 pentru, 6 împotrivă. Deci da, se adoptă. 71. 72. 71 este caduc. 72 la fel. 73. 73, amendamentul domnului Scholz. Vă rog, ridicați mâna. Cine este pentru? Facem la verifică electronică. Facem o verificare electronică la 73. S-a deschis votul. È chiusa la votazione. S-a închis votul. Se adoptă cu 13 la 10. L'emendamento 74 è caducato. 74 e caduc. Compromisul F al raportorului. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă. ...75 este acoperit de compromisul F, așa că trecem mai departe până la 80, Alan Smith. Vă rog, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82. Domnul Haglund. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. G. Compromisul G al raportorului. Deci. <coughs> Da, a fost, a fost respins. Și acum votăm compromisul G de la aliniatul 4. Pentru, împotrivă. Deci, haideți să facem o verificare electronică pentru compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 la 17, ceea ce înseamnă că 83 și 84, Galterii Wieland, au fost acoperite, așadar mai avem 85 și 86, care sunt identice, deci le votăm acum împreună. Cine este pentru? Mâna sus. Împotrivă. Facem o verificare electronică, dragi colegi. Amendamentele 85 și 86 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge cu 13 la 10. Trecem acum la amendamentul de compromis H al raportorului. Avem un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte, pentru, Da, dacă tot avem cartelele de vot, haideți să votăm electronic partea a doua al compromisului H. S-a închis votul. Se respinge cu 16 la 5 și o abținere. A treia parte. Etnic. Cine este pentru, vă rog ridicați mâna, cine este împotrivă, se respinge. Și ultima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 88 este acoperit de compromisul H, la fel și 87. Votăm așadar 89. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Pentru amendamentul 89. Cine este împotrivă? Se respinge. 90. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 91. Domnul Hefner. Cine este pentru? Împotrivă. Da, mai bine facem o verificare electronică. Amendamentul 91, Hefner. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se adoptă cu 14 la 9. În netul 6 avem aici un amendament oral. În Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 93, Viland. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 94 a fost retras. 95, Hefner. 96, 95-96 împreună. Pentru, împotrivă, se respinge. 97. E caduc, spune raportorul. Da. Amendamentul e caduc pentru că 1.24 a fost adoptată. Și acum compromisul Următor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I. 27 a fost acoperit deja, dar vom vota amendamentul 28. Pentru, împotrivă, se respinge. 29, Gualtieri, pentru. Împotrivă, a, se respinge. 30, domnul Gualtieri din nou, pentru. Împotrivă. A, cred că s-a respins, dar mai bine facem o verificare electronică. Așadar, amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se respinge cu 15 la 9. 31, tot Gualtieri, pentru. împotrivă. Se adoptă. 32 Gualtierii pentru. Faceți o verificare? Vreți verificare? Bine, spune președintele. Atunci mm, revenim la amendamentul 31 electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Da, este 12 la 12, deci se respinge. Însă e bine că am verificat totuși. 32, Gualtieri. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Vreți încă o verificare? Nici o problemă. Amendamentul 32, Gualtieri s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 14 la 9. O abținere. Trecem mai departe. 33 este caduc, așadar la 34, amendamentul Schöflin, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 35, domnul Gualtieri, pentru, împotrivă, se respinge. 36, S-a fost retras. 3-7 Gualtieri pentru. Împreună, împotrivă. Se respinge. 38. Să vedem ce avem aici la 38. 38 și 39 amendamente identice. Avem ceva probleme cu versiunea în limba germană, mi se pare. Așadar, nu votăm pe aceste amendamente. Votăm 40. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41. Domnul Mölzer. E caduc. Am adoptat 40. 42, în schimb, pentru împotrivă, se respinge. 43, domnul Fox. E caduc. Votăm 43? Întreabă președintele. Da, votăm. 43. Cine este pentru? 43. Împotrivă. Cred că a fost respins, dar mai bine facem o verificare electronică. Verificăm la 43 și s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă, diferență de un vot. 12 la 11. O abținere. 44. Domnul Gualtieri. Pentru. Împotrivă. Cred că s-a respins, dar mai bine verificăm electronic. 44. Gualtieri s-a deschis votul. E chiusa votazione. S-a închis votul. Se respinge. 16 la 6 o abținere. Compromisul J. Avem vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Da, se adoptă. Cine este pentru a doua parte? Mai bine votăm electronic pentru partea a doua a compromisului J. S-a deschis votul. Chiusă la votațiune. Și s-a închis votul. Se respinge 16 la 8. Allora qui non si votano questi altri. No. Si va, eh, sono eh, coperti tutti gli emendamenti 45, 46, 47. 45, de la 45 până la 49, toate amendamentele sunt acoperite de compromis. 50. Esaia și Haglund. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 51. Da, votăm totuși. 51. 5 pentru, împotrivă. Se respinge. 52. Domnul Vilan. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 53. 53, 54 și 55, toate amendamente identice, deci le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. 56. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 57. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 58. O secundă să verific, spune președintele. Deja este acoperit. Da. De mai multe ori. Deci nu votăm 58. Votăm, în schimb, compromisul K al raportorului. Împotrivă abțineri, se adoptă. 59 și 60 sunt deja acoperite de compromisuri. Votăm așadar amendamentul 61 cu altierii. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Acum, uh, de la 61 pentru consentul Z. Votul s-a deschis. Cine este pentru? S-a închis votul. Se adoptă. Cu 15 la 7 și 2 abțineri. 25 al raportorului. Pentru, împotrivă, se adoptă. momentul 26 Domnul Șeflin, pentru, împotrivă, se adoptă. Vot final pentru raportul astfel amendat. Da, acesta va fi un vot electronic. Dragi colegi, votăm rezoluția astfel amendată. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 20 la 4. Felicitări raportorului! Felicitări, domnule Daf! Într-adevăr, vă felicit pentru că, iată, ați uh, reușit să întreprindeți o sarcină într-o etapă extrem de importantă în ceea ce privește alegerile europene. Trecem mai departe la rapoartele mele. Unul este, se referă la un acord interinstituțional prin registrul de transparență comun între Parlament și Comisie. Votăm acum. Okay. La liste pe... Pe bine E questo e questo, ce l'ho ma comunque anche con le rotazioni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 Votăm așadar raportul cu privire la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Comisie cu privire la un registru comun de transparență. Raportor sunt eu personal, așadar vă supun votului. Pongo in votazione l'emendamento 30. Vă supun votul amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 32. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mână. Vă rog. Domnul Hefner are cuvântul. Aș dori să retrag acest amendament. Allora, l'emendamento 32 è ritirato. Așadar, amendamentul 32 este retras. Trecem acum la 33. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. Mi se spune că nu se preferă un vot electronic, amendamentul 34, Mölzer. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 16 voturi pentru, 7 împotrivă. Amendamentul 3, tot Mölzer, cine este pentru? Împotrivă. Votăm din nou electronic, amendamentul 3, Mölzer, e deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 voturi la 9. La amendamentul DAF am solicitat vot separat pe părți. Prima parte e caduc, așadar votăm a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Mi se pare că a fost respinsă, dar votăm electronic. A treia parte, amendamentului numărul 1, DAF. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a respins cu un vot. Trecem acum la amendamentul 2, Berman, care însă este acoperit de amendamentul 1, așadar nu-l votăm. Votăm, în schimb, Amendamentul 4, Berman, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 6, Mölzer, pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 5. Sau, doriți să-l retrageți, domnule Hefner? Îl votăm așadar. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10. Este mechi. care se poate combina cu amendamentul 9. Așadar, votăm mai întâi 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Berma 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Grote. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis A. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul, compromisul B pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Așadar, nu mai trebuie să votăm amendamentele 11, 12, 13, 14, 15. S-a adoptat și compromisul A, așadar devine caduc și 16, la fel și 17 și 18. E caduc și amendamentul 20. Trecem atunci la amendamentul 21. Söndergaard, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Söndergaard pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Grote pentru. Împotrivă. Se adoptă. Prima parte a amendamentului 24 este acoperită de compromis. A doua parte am considerat-o inadmisibilă, așadar nu se votează. Nu se votează nici 25, 26, 27, pentru că sunt acoperite de uh, Compromisul A25 și compromisul C26 și 27, 28 nu se votează pentru că prima parte este acoperită de compromisul A, a doua parte este inadmisibilă. Așadar, votăm acum 29 Berman. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 30 DAF. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă? Se adoptă. 35 Sendergaard pentru împotrivă, Abține. se respinge. 36, Sendergaard pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 e inadmisibil. Perché se, uh, pe, pentru că se dorește modificarea acordului și nu e admisibil. 38 la fel, nu se poate datorită statutului. Așadar, putem trece la votul final. Votăm electronic. Votul s-a deschis. S-a închis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi, 22 de pen- voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. <clears throat> Trecem acum la ultima votare care privește modificarea regulamentului de procedură în urma instituirii unui registru comun de transparență între Parlament și Comisie. Începem cu articolul 13, amendamentul 13, Berman, cine este pentru? Amendamentul amendamentul 13 la articolul 9, Berman. Încă o dată, repet. Segnali sul mio, preferisco avere... Ecco qua. Ah, ecco, sì. Pongo in votazione le... Vă supun la vot așadar amendamentul 13 Berman. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru. Așadar, nu se mai votează amendamentul 1. Amendamentul 2 al raportorului, cine este pentru, împotrivă. Amendamentul 3 l-am retras. Acum amendamentul 14. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mână. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 15. Berman. Se, se votează pe părți.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 Așadar, vă recomand să nu votăm uh, pe părți, ci întregul amendament. A solicitat cineva vot pe părți la amendamentul 15? Așadar, îl votăm în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru? împotrivă, se respinge. 8 pentru, împotrivă, se respinge, se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele 9, cine este pentru? Împotrivă se adoptă 10 pentru, împotrivă se adoptă 11 pentru, împotrivă se adoptă. 17 nu se poate vota. 12 pentru se adoptă. Așadar, vot final, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 23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 Scuzate, allora, c'è ancora un... Îmi cer scuze, mai avem încă un raport de examinat, raportul sau... Eu însă trebuie să lipsesc 10 minute și de aceea îl rog pe vicepreședintele Tarkovski de a prelua președinția pentru examinarea raportului sau Dargas, ultimul punct de pe ordinea de zi, înainte audierea, audierii ministrului Tramonti. We are moving on to the, uh... Trecem așadar la avizul destinat Comisiei pentru Bugete și dau cuvântul raportorului nostru, domnul Saudargas. Acel pirmininkė. Eh, Gerbiam colegos, eh, iš tiesų eh, šiais metais turbūt bendra. În acest an asistăm la o situație generală care nu este foarte diferită de cea din perioadele precedente, în sensul că bugetul nu va fi majorat prea mult, ci din potrivă vor fi două reduceri principale. Ca urmare, decizia noastră din acest an seamănă foarte mult cu ceea ce spuneam și anul trecut. Și vorbim despre domeniile care ne interesează pentru noi. Ne interesează pe noi. Pardon. Însă, trebuie să luăm în considerare și cele mai recente evoluții. Regulamentul privind inițiativa cetățenească a intrat deja în vigoare și urmează să fie pusă în aplicare începând cu aprilie 2012. Ca urmare, trebuie să subliniem că punerea în aplicare a acestui regulament trebuie să fie uh, sprijinită și din punct de vedere financiar. Însă nu este clar pentru moment ce fonduri uh, vor fi alocate de la statele membre, de la Comisia Europeană și pe de altă parte, trebuie să ne preocupăm și de o implementare adecvată a acestui regulament. Comisia noastră și-a exprimat avizul în repetate ocazii, spunând că cetățenii Uniunii Europene trebuie să fie informați în mod adecvat despre acest regulament și despre eh, dreptul pe care l-au la inițiativă cetățenească. Ca urmare, opiniile exprimate de colegii noștri din comisie trebuie să fie luate în considerare cu privire la modificările legate de finanțarea acestei inițiative, cât și cu privire la informarea și comunicarea către cetățeni. În următorul buget ar trebui să fie alocată o linie bugetară specifică pentru acest domeniu. Un alt subiect relevant pentru noi este politica de informare și comunicare în general. Comisia noastră a discutat deja în repetate rânduri despre această temă. Fie că a fost vorba de activitățile uh, Uniunii Europene, fie că a fost vorba de politica de transparență și trebuie să ne asigurăm că nu se fac niciun fel de reduceri bugetare în acest domeniu informarea cetățenilor trebuie să fie finanțată pe viitor în mod adecvat. Și un al treilea punct de interes al acestui aviz se referă la finanțarea partidelor politice europene de la nivel european. Așa cum știți, această dezbatere ne-a ocupat uh, în repetate rânduri în comisia noastră și mă refer la regulamentul privind finanțarea partidelor politice în general și la posibile, posibilele modificări pentru viitor, mai ales în ceea ce privește sursele fondurilor. Și cred că și comisia noastră trebuie să aibă un aviz. Nu știu încă care sunt uh, cifrele concrete, însă trebuie să existe un echilibru în buget pentru ca partidele politice să aibă niște fonduri asigurate. Este un lucru vital pentru funcționarea instituțiilor democratice europene. Ca urmare, trebuie să ne Uh, asigurăm că aceste fonduri uh, există pentru toate partidele politice, indiferent care sunt sursele. Despre surse vor exista niște documente separate. Ca urmare, acestea sunt cele trei puncte principale din aviz. Data de depunere a amendamentelor este până pe 4 mai, la prânz, termenul așadar, și votul va avea loc la sfârșitul lui mai, 23 sau 24 mai și apoi va, continu, se va, va continua procedura ordinară bugetară, de adoptarea bugetului. Acum, domnul Hefner. Mulțumesc. O să fiu foarte succint, fiindcă domnul Saudagas deja ne-a uh, spus care sunt elementele importante din perspectiva noastră. Cred că trăim în vremuri în care putem să facem un transfer bugetar uh, necesar în loc să mărim bugetul. Acum că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, este absolut necesar să facem acest lucru. Există și inițiativa cetățenilor, există și alte instrumente pentru care comisia noastră a luptat, astfel încât statutul partidelor europene să fie consolidat sunt implicate anumite costuri, costuri de informații, costuri de politică reală și așa mai departe. Dorim să îi sprijinim pe cei care sunt implicați în acest domeniu, în acest domeniu să îi sprijinim pe cetățenii care se implică în inițiativa cetățenească. Comisia a dorit să creeze un birou de informare a cetățenilor ca aceștia să afle ce pot să facă. În uh, bugetul comisiei nu există însă personal uh, dedicat acestor activități. Deci trebuie să vedem cum vom, face mai în, cum vom proceda în continuare. Oricum, aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră pe acest dosar și vom discuta pe mai departe în momentul în care vom avea textul final. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc, domnul Guerrero. Sí, muchas gracias. Yo también seré... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi fi concis. Cred că acest uh, proiect de aviz al uh, domnului uh, Saudar Gas menține o presiune pe punctele importante care ne preocupă în cadrul Comisiei AFCO. Uh, și despre care am tot discutat în, ulti- în ultimele luni. Aici trebuie să obținem un progres și trebuie să ne gândim la viitor. Încă o dată arătăm necesitatea unei politici de informare care să fie eficientă pentru cetățeni și necesitatea sprijinului bugetar pentru această politică. În ultimele luni, în Uniunea Europeană, am asistat la o uh, situație care necesită o explicare în fața cetățenilor asupra avantajelor și dezavantajelor acțiunilor noastre care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor. Implicațiile activităților parlamentare în cadrul constituțional trebuie să fie explicate. În trecut, un grup a respins această propunere, însă trebuie să reamintesc că e vorba aici de o comunicare uh, veridică, de o comunicare eficientă care constituie întotdeauna un element de apropiere față de cetățeni și un element extrem de important al politicii de transparență și avem pe de altă parte și uh, chestiunea inițiativei cetățenești. Aceasta a făcut parte din activitățile noastre și a ocupat un loc important în acestea și în proiectul de aviz uh, se vorbește despre necesitatea unui sprijin bugetar. Într-adevăr, a fost adoptat un text privind uh, statutul juridic al, polit- al partidelor politice europene, precum și uh, privind finanțarea acestora și finanțarea fundațiilor europene. Cred că voi înainta un amendament, însă cu toate acestea susțin uh, uh activitatea raportorului și abordarea sa. Thank you. Um, <clears throat> Domnul Brons, mulțumesc. Mă voi referi la punctul 2, unde se face trimitere la uh, banii investiți în uh, uh, transmiterea de informații. Ei bine, se pleacă de la premisa că dacă există ostilitate față de Uniunea Europeană, acest lucru există doar din cauza ignoranței, deci nu trebuie decât să investim în comunicare și, ca prin miracol, opoziția va dispărea. Dar nu cred că este cazul, fiindcă lumea când se opune Uniunii Europene se bazează pe cunoștință, nu pe ignoranță. Dacă într-adevăr se va investi în comunicare și uh, dacă într-adevăr se va face acest uh, lucru la instituții, la servicii unde să apeleze, la care să apeleze cetățenii, este foarte clar că deja avem aceste lucruri stipulate eu nu cred că ar trebui să alocăm bani pentru o comunicare unilaterală de tip propaganda. Referitor la punctul 3, cu privire la finanțarea partidelor politice, cred că într-o lume ideală, partidele politice ar trebui să fie finanțate de propriilor membri. Așa se va arăta dacă se bucură de sprijin sau nu. Nu sunt de acord de finanțarea prin uniuni și corporații, fiindcă astfel uh, aceste partide ajung să fie aservite acestor uh, um, întreprinderi. Nu sunt de acord nici uh, cu finanțarea de la stat. Dacă există finanțare pentru unele partide politice, atunci este clar că trebuie să existe pentru, toatele, pentru toate. Partidele politice care se opun finanțării de stat din principiu nu ar trebui să uh, Uh, fie pusă la stâlpul infamie în momentul în care acceptă acești bani doar pentru că o fac și alții. Mulțumesc. Domnule Saudargas, doriți să reacționați? Nu. Foarte bine. Iată, după cum s-a spus, termenul de depunere a amendamentelor 4 mai la ora prânzului. Vom vota la finele lui mai, cel mai probabil pe 24. Nu vom avea astăzi reuniunea coordonatorilor, fiindcă vom începe peste șapte minute reuniunea cu domnul Tremonti, așadar nu vom avea timp și de coordonatori. Ieri am avut o scurtă, scurtă reuniune cu coordonatorii și nu pot decât să vă spun că am discutat despre vizita comisiei noastre la Varșovia. Avem o singură problemă. După cum știți, biroul ia acum o nouă decizie dacă este posibil să depășim cotele sau nu să avem cote sau nu. Ei bine, așteptăm acum această decizie. Dacă decizia vine înaintea vizitei noastre, atunci va trebui să reacționăm în consecință. Dacă nu, atunci la coordonator s-a decis ca de la PP să, plece dom- să meargă domnul Casini, președintele, domnul Grip de la Socialiști, doamna Gurmai, domnul Guerrero, domnul Daf de la Liberali. Apoi vom avea trei persoane care vor veni în afara cotelor. Eu, domnul Hefner și domnul Scholz. Să sperăm că decizia controversată a biroului de a interzice participarea uh, oamenilor în afara cotei să nu fie luată înainte ca noi să mergem la Varșovia. Iată, cam atât uh, de la coordonator. Cred că mai avem în continuare 6-7 minute. Luăm mai bine o pauză dar v-aș ruga să reveniți în șapte minute, fiindcă domnul Tremonti va fi alături de noi și va începe intervenția sa la 11.30 fix. Possiamo allora cominciare quest'ultima parte della nostra seduta. Putem începe așadar această ultimă parte a reuniunii noastre. Le avem printre noi pe Giulio pe ministrul Giulio Tremonti, îl salut în numele tuturor. Această audiere a fost uh, solicitată de domnul ministru, iar eu, după ce m-am consultat cu șefii grupurilor politice, coordonatorii, se aude mai bine acum? Spuneam așadar că îl salut pe domnul ministru, îi mulțumesc că, că a venit la reuniunea noastră. Tema la care se va referi privește în mod esențial Europa, pentru că se referă la conceptul și practica solidarității în Uniunea Europeană. Așadar, se poate spune că <clears throat> sufletul Europei este într-adevăr solidaritatea această ambiție și-o propune Europa, care sunt uh, înscrise și în uh, tratatul de la Lisabona, și anume în articolul 80 și în articolul 272 cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Situația de criză în care ne aflăm în momentul de față nu este doar de natură economică, ci, așa cum vom vedea uh, și din intervenția domnului ministru, este vorba și de globalizare care ne cere să ne exprimăm uh, și solidaritatea promisă prin tratatul de la Lisabona, idei care însă au făcut parte din conceptul european încă de la originile sale. Întâlnirea uh, comisiei noastre are un timp limitat, așadar după intervenția domnului ministru voi da mai întâi cuvântul coordonatorilor grupurilor politice din comisia noastră sau uh, cel puțin un reprezentant uh, al unui grup politic, iar apoi, dacă va mai fi timp, însă nu ne rămâne prea mult timp pentru că trebuie să ne oprim la 12 și jumătate. Așadar, dacă va mai fi timp, voi da cuvântul și altor uh, membri ai comisiei. Aceasta este așadar uh, procedura pe care vă rog să o respectăm. Domnule ministru, aveți uh, cuvântul și vă mulțumesc că ați venit printre noi. Mulțumesc! Este o onoare pentru mine să fiu prezent astăzi aici, într-o comisie care, prin denumirea sa afaceri constituționale, arată depășirea granițelor a ceea ce reprezintă doar un tratat internațional și ceea ce reprezintă deja o Constituție. O comisie care în istoria sa amintește visul lui Altiero Spinelli și implicarea multor altora. Exercițiul pe care vi-l propun astăzi este unul neobișnuit. Este un, un fel de test de stres în ceea ce privește tratatele europene. Și trebuie să argumentez uh, acest uh, logica acestui exercițiu și o voi face citându-l pe Shakespeare. Există mai multe lucruri în cer și pe pământ de care se visează în filozofie. Tratatele europene incorporează un vis care s-a uh, gândit, care s-a visat în, pe vremurile în care mai era stabilitate. Viața însă nu e făcută doar de certitudini și stabilitate, ci și de incertitudini și instabilitate. Din acest motiv este nevoie de un test de anduranță pentru a vedea dacă putem continua acest vis. Și anticipez eu rezultatul. Eu cred că acest rezultat uh, va fi pozitiv, însă trebuie îndeplinite anumite condiții. Prima este aceea că interpretarea și aplicarea tratatelor trebuie să se facă în spiritul vremurilor pe care le trăim. În spiritul prezentului și încercând uh, să privim în viitor. În domeniul uh, juridic, interpretarea este mereu în devenire. Interpretarea actuală a dreptului roman este probabil diferită de cea a romanilor la vremea lor, iar interpretarea pe care o dăm astăzi unui tablou de-a lui Rembrandt e probabil diferită de cea a contemporanilor săi. În căsătorii, ca și în tratate, se asumă angajamente pentru vremuri bune și vremuri rele împreună. Metodic vorbind, în tratate, se pune accentul mai degrabă asupra destinului bun, unei soarte bune. Și se accentuează libertatea, democrația, egalitatea, demnitatea umană, drepturile persoanelor, bunăstarea, dezvoltare durabilă, economia socială de piață, depășirea diferențelor și progresul spre viitor. Impresia care se creează, în, ținând cont de economia juridică, uh, a tratatelor este că binele constituie uh, <clears throat> partea uzuală, iar răul uh, reprezintă doar uh, o condiție extraordinară. În tratate se vorbește de formule standard atunci când vorbim despre aceste elemente negative, calamități uh, naturale, etc. Apoi se mai adaugă risc politic, agresiune armată, conflict, război, dezechilibre economice. Sunt cuvinte care vin din secolul sec- secolul XIX și care par uh, depășite de vremuri. Iar această excepție a negativului nu are și o supapă, nu există un uh, mecanism automat care să intervină și de aceea uh, se impune o interpretare o interpretare care trebuie să poată fi în tradiția europeană cuprinzătoare. Și cred că se poate da o interpretare pentru trei cazuri specifice care s-au acumulat în acești ultimi trei ani cu o intensitate crescută E vorba de criza economică, criza geopolitică și criza atomică. Crize, catastrofe sunt cuvinte care provin din greacă, de unde și mutațiile care denotă o, o schimbare de paradigmă o schimbare a realității. Anticip uh, concluziile mele, însă doresc să le împărtășesc cu dumneavoastră. În cazul crizei economice, prevederile din tratat sunt destul de ample, dar nu foarte practice. Aplicarea este de asemenea foarte bine stabilită. În ceea ce privește criza geopolitică, există prevederi, dar în ceea ce privește aplicarea, putem spune că uh, a căzut la datorie, missing in action, însă, uh, parafrazând acest uh, joc de cuvinte, noi practic ne-am evidențiat aici prin inacțiune. În ceea ce privește criza atomică de la Fukushima, măsurile luate nu sunt uh, suficiente însă punctual în ceea ce privește criza economică. Aceasta se derivă din comerțul mondial și la nivelul european a fost resimțită ca o criză financiară și la nivelul particular. Însă în Europa a lipsit un o supraveghere eficientă a instituțiilor financiare private. Au fost uh, controlate finanțele publice, deficitele bugetare, inflația prin intermediul uh, coșului zilnic, însă nu a existat o supraveghere eficientă a instituțiilor financiare private. S-a vorbit de coșul zilnic, însă nu s-a vorbit de bula financiară, de credite ipotecare, de uh, depășirea limitei cardurilor de credit, etc. Criza actuală trebuie gestionată și prevederile sunt specifice în tratat. Turbulențe grave în viața economică a unui stat membru, o înrăutățire a situației pentru anumite produse și oricare stat membru s-ar afla în dificultate sau este amenințat de circumstanțe excepționale în afara controlului nostru. Care este caracterul așadar a acestor excepții? Toate formulele se referă la un singur stat. Asta dinainte existenței pieței unice Așadar, lucrurile nu sunt privite din perspectiva pieței unice. Așadar, acest exercițiu a fost o abordare generală de a considera criza un fenomen care atinge toate statele membre. Modificările au fost foarte importante practic a fost oarecum suspendată paradigma tratatului, acelui de la Maastricht, de reducere a deficitelor, a celui de la Roma în ceea ce privește piața. Și s-a creat astfel un catalog de excepții care uh, pot fi acum susținute cu ajutoare de stat. Practic s-a creat o realitate diferită măsurile luate au fost eficiente? Să sperăm că da. Criza geopolitică. De la Atlantic până în Asia, istoria evoluează. Trebuie să citim Biblia dacă vrem să fim uh, înțelepți. Intensitatea uh, acestor fapte istorice, datorate unui complex de factori, în special în ceea ce privește speculațiile cu privire la produsele alimentare, dar uh, <clears throat> și situația femeilor, reacția împotriva regimurilor cleptocratice, difuzarea informațiilor, toate acestea au uh, pus cânteia unei unui lanț de revolte, ceea ce duce și la efecte asupra continentului nostru. Nu, nu se rezumă doar la uh, nordul Africii, ci vor ajunge și în Asia. Acum, dacă citim tratatul, uh, limbajul folosit este foarte amplu. Desigur, uh, Multe prevederi cu privire la terorism au fost scrise după 11 septembrie, dar altele derivă din logica solidarității, a fluxul de cetățeni din state terțe și alte astfel de formule. Nu se vorbește doar de dreptul de migrație a unui individ, individ ci se vorbește de un fenomen de masă formula folosită în tratat este de fapt suficientă. Aplicarea sa însă până în momentul de față a fost insuficientă în mod dramatic. Nu rezultă din atitudinea Națiunilor Unite, nu cred că măsurile luate au fost suficiente, ci din potrivă. Și nu e vorba doar de o chestiune de bani și de finanțare, ci de o chestiune generală datorită fricii se schimbă abordarea politică a continentului nostru și riscăm o profundă destructurare democratică a continentului nostru. Și nu cred că ignorând teama popoarelor și considerându-ne a fi deasupra acestor sentimente, ne, ne, ne poate legitima să acționăm într-un fel. Trebuie să ținem cont de teama cetățenilor și politica trebuie să țină cont și de aceste sentimente. Ceea ce uneori pare a avea o viziune pe termen lung, poate deveni foarte rapid miop. De aceea vă spun că nu am luat măsurile necesare conform tratatului. Criza atomică de după Fukushima cred că nu se poate reduce la banalitatea unui incident tehnic. Nu cred că e doar o, un incident, este ceva care va avea un efect istoric mult mai profund. Este ceva care nu se oprește la granițe, cine va pune o chestiune de principiu. Acum, dacă analizăm tratatul în ceea ce privește titlul 20 cu privire la mediu, uh, titlul 22, în ceea ce privește protecția civilă. Cred că răspunsurile <clears throat> nu sunt suficiente. Se vorbește de principiul precauției, al prevenției și suntem siguri că toate aceste formule trebuie ca și în realitate și nu doar la nivelul formulării trebuie să poată fi aplicabile. Noi am contabilizat costul pensiilor pentru 50 de ani, însă există vreun calcul al riscului uh, pentru asigurarea unei centrale atomice sau pentru dezafectarea acesteia? Eu cred că trebuie să avem și o privire economică asupra tehnicii nucleare. În despre uh, aspectele nucleare nu se vorbește în tratatul de la Roma, ci în tratatul Euratom, unde statele trebuie să pună mai multe uh, informații la dispoziție și să aplice principiul precauției. Cred că toate aceste elemente sunt fundamentale. Și poate că ținând cont de toate aceste elemente, a venit momentul unei treceri unei tranziții istorice. Cred că a sosit momentul să aplicăm vechiul și gloriosul plan Telors pentru a investi în cercetare alternativă, asta și combinând uh, situația combinând aceste lucruri cu situația geopolitică din uh, sudul continentului nostru. Cred însă că am vorbit destul, revenind la tratate însă, vă rog să nu ne oprim doar la dialectica hegeliană între putința și neputința existenței, trebuie să avem o abordare mai cosmopolită uh, asupra Europei și asupra existenței. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru această sinteză care ne face să ne întoarcem către un orizont extrem de vast. Astfel, facem o legătură între diferitele posibilități care ni se deschid acum. Avem nevoie de o Europa mai puternică și nici de cum de una mai puțin prezentă. Iar Europa trebuie să reflecteze la toate aceste probleme pentru a putea avea un adevărat nou început, pentru a depăși egoismul național și pentru a se deschide către întreaga lume. Este o lume în care trebuie să aducem schimbări, trebuie să luptăm împotriva uh, sărăciei și să aducem uh, evoluții din punct de vedere energetic. Dau acum uh, cuvântul grupurilor politice, domnul Brok, PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea foarte cuprinzătoare a visului european care, iată, trebuie să reziste în fața stresului. Suntem într-o situație dificilă. Ne aflăm la, într-un moment de cumpănă acum și Europa trebuie să dea drept, să dea dovadă că face față noilor provocări. Statul național, la nivel individual, nu este în măsură să răspundă acestor provocări. Doar Uniunea Europeană poate să ofere un răspuns coerent. Iată că acum ne-am dat seama că doar împreună suntem în măsură să facem față provocărilor precum globalizare, um, schimbări climatice, uh, terorism, securitate energetică, migrație și așa mai departe. Și trebuie să vedem, uh, în baza discuțiilor care se poartă în statele naționale, care sunt costurile și riscurile implicate. Dacă este să discutăm după catastrofa din, Japan, din Japonia, în Germania, cum anume putem renunța la centrale nucleare, trebuie să vedem ce fel de consecințe au acțiunile noastre în celelalte sectoare. Cum putem să uh, asigurăm necesarul de energie fără centrale nucleare, securizând totodată locurile de muncă din acest domeniu? Cum anume putem sprijini astfel de politici la nivel mondial dacă, ar, dacă am dori ca țările în curs de dezvoltare să atingă nivelul celor dezvoltate, s-ar uh, mări de patru ori consumul de energie. Așadar, uh, trebuie să luăm în calcul și migrația. Este vorba despre fluxul migratorii uh, în Africa de Nord, din Africa de Nord, Africa în ansamblul ei. La fel se întâmplă și cu schimbările climatice, fiindcă va avea loc o Uh, va avea loc o competiție în ceea ce privește politicile energetice eficiente și uh, securitatea alimentară, protecția pădurilor tropicale și așa mai departe. Trebuie să facem o analiză exhaustivă a tuturor costurilor, după cum am spus, dar și a tuturor riscurilor, să discutăm într-un context amplu și să nu dăm exemple separate. Dacă este să abordăm problema migrației și a îngrijorării populației, mi se pare că nu este foarte clar dacă menționăm dar definiția migrației. Trebuie să fim dispuși uh, să dăm curs solicitărilor de azil uh, exprimate de cei care se tem pentru viața lor în țara lor natală și care din motive politice, rasiale, uh, religioase sunt urmărite. Avem refugiați care își uh, părăsesc țara fugind din calea războiului. Avem însă și refugiați economici. Și mi se pare că în discuția de la ora actuală cu privire la Italia, nu se face această distinție foarte clar. Iată ce cred eu. Migranții din Tunisia nu sunt nici uh, solicitanți de azil, nici uh, refugiați de război. Atunci trebuie să creăm precondiții de a se întoarce în Tunisia și nu de a fi diseminați prin Uniunea Europeană. Discuția este destul de confuză. Trebuie să înțelegeți și care este împovărarea diferitelor state. Pe vremea războiului din Balcani, țara mea, timp de 2-3 ani, anual, a preluat aproximativ 800.000 de de refugiați. 800.000 în anii 90 și n-am simțit niciun fel de solidaritate europeană pe atunci. În anul 2010, Germania a primit 47.000 de, uh, de solicitanți de azil. Și în uh, celălalt an a, a avut 8.000. Și în același an, mă scuzați, Italia avea doar 8.000. Așadar, trebuie să analizăm problemele la nivelul împovărării statelor membre și să facem din sentimentul european un sentiment de adevărată solidaritate, fiindcă mușamalizarea cifrelor nu ne ajută la absolut nimic. Trebuie să mergem în fața cetățenilor noștri și să explicăm ceea ce se întâmplă. Dacă nu reușim să facem acest lucru, atunci clar avem o problemă de credibilitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, domnule Brock. La... Mulțumesc, domnule Brock. Spune domnul președinte. Domnul Gualtieri se va exprima în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu uh, politic doresc să-i mulțumesc ministrului uh, Tremonti pentru intervenția sa și pentru uh, prezența sa uh, aici, în fața Parlamentului European, în fața celei mai angajate instituții în efortul de a transpune principiul de solidaritate în uh, viața reală, prin intermediul activităților legislative. Îi mulțumesc și că a fost de acord să vorbească în fața comisiei noastre, a comisiei AFCO. Nu avem nicio îndoială că tratatul de la Lisabona, așa cum uh, reamintea mai devreme și domnul Cazini, se axează pe solidaritate, articolele 2 și 4. Solidaritatea între statele membre care permite instaurarea unei adevărate cooperări. Și de asemenea, nu este nicio îndoială că această solidaritate trebuie să se concretizeze. Și Avem nevoie de o interpretare corectă a acestui tratat. Tratatul oferă instrumente ordinare, dar și instrumente extraordinare pentru punerea în aplicare a acestei solidarități. Noi, în calitate de Parlament, acordăm prioritate, bineînțeles, primei căi, și anume metoda comunitară. Și cred că prin acest mod putem uh, aborda cele trei domenii despre care a vorbit domnul ministru, dimensiunea economică. Aici dezbaterile sunt în curs, dezbaterile sunt dificile și mă refer la măsurile de guvernanță și în cadrul comisiei noastre am încercat uh, să evităm să evităm um, aplicarea articolului 122.2 în ceea ce privește măsurile de uh, îndatorare și să aplicăm un alt articol care arată că aceste datorii nu trebuie să se facă pe uh, cheltuiala sau pe spatele uh, Europei. Deci, așadar, trebuie să aplicăm a, peste tot unde se poate metoda comunitară. Articolul 80 permite sau aș spune chiar impune introducerea principiului de solidaritate în implementarea politicilor comunitare, în ceea ce privește gestionarea frontierelor, a dreptului uh, de azil, a politicilor de imigrație și aici s-au făcut foarte multe lucruri pentru a ne pregăti la situațiile de urgență cu care ne confruntăm astăzi statele membre și mă gândesc aici la guvernul italian, ar fi putut deja de multă vreme să lanseze această discuție în Consiliu și de altfel și Comisia care are drept de inițiativă, dar care are și obligația de inițiativă, obligația de propunere legislativă. Ea trebuie să se exprime în acest domeniu. Și articolul 222 intervine și, și el aici și definește o formulă mai degrabă interguvernamentală, însă aceasta este soluția de ultim recurs, chiar dacă o putem aplica la situația de față. Și aici, ultimul alineat din acest articol 222 spune că Consiliul evaluează în mod regulat amenințările mm, cu care se confruntă Uniunea Europeană și Parlamentul dorește ca uh, această prevedere a articolului 222 să fie cu adevărat aplicată de Consiliu. Acesta ar trebui să realizeze o evaluare permanentă a acestor amenințări uh, eventuale. Cred că pot fi, foarte făcut, pot fi făcute foarte multe lucruri în conformitate cu tratatele în vigoare. Mă gândesc aici la uh, dimensiunea bugetului european pe viitor, unde Ministrii s-au angajat într-un mod uh, foarte pozitiv în ceea ce privește investițiile față de energie, mai ales în sectorul surselor regenerabile de energie. Uh, Sigur, sunt foarte multe lucruri de făcut și Parlamentul European este dispus să se meargă pe această cale, cum facem de altfel și în prezent. Și sperăm că intervenția domnului ministru se va transpune într-o acțiune coerentă a, a guvernului italian și într-o voce care să exprime același lucru și în Consiliu pe aceste subiecte. Și îl rog pe domnul ministru să fie puțin mai precis, pentru că în intervenția sa s-a referit la niște reforme specifice ale tratatului. Uh, care poate că sunt utile sau sunt oportune, dar care trebuie să țină cont de situația concretă. E nevoie de unanimitate. Și acest lucru este greu de uh, imaginat în situația actuală. Ca urmare, cred că eforturile trebuie să se concentreze pe implementarea tratatului așa cum este el în, pre- în prezent. Președintele, mulțumesc domnule Gualtieri și acum îi dau cuvântul domnului Daf, liberal. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. permiteți-mi uh, să-mi exprim și o apreciere vis-a-vis de al locuțiunea domnului Tremonti de aici din Parlament. Cred că nu este un loc uh, rău în care să discuți despre aceste chestiuni. Eu cred că este un punct de cotitură până la urmă pentru integrare. Poate am putea descrie acest lucru și prin sintagma momentum federal. Pentru că suntem la o cotitură. Trebuie să vedem dacă mergem mai departe spre un fel de federalism sau ne întoarcem la naționalism. Și aceste aspecte, desigur, trebuie discutate aici la Bruxelles. Solidaritatea presupune, înainte de toate, și o încredere reciprocă. Și cred că în momentul de față lipsește această încredere reciprocă. Oamenii nu au încredere în tratatul de la Lisabona și cred că nici nu reușesc să aibă încredere unii în alții. Așadar, asistăm la o criză majoră care se exprimă în special la nivelul sistemelor politice interne, unde partidele naționale par acum să nu mai poată susține această integrare într-o manieră democratică și eficientă. Și mie, desigur, mi-ar place ideea ca până la finele actualului mandat al Parlamentului European să putem crea un pachet major de modificări constituționale ulterioare, care desigur ar impune o convenție și care va trebui să consolideze pilonul economic și va trebui să abordeze și chestiunea aprovizionării cu energie, ceea ce am încercat în negocierile pentru Lisabona, însă nu am prea reușit și va mai presupune, așa cum a menționat și domnul Galtieri, o metodă mai flexibilă de a efectua modificări constituționale în Uniunea Europeană. În momentul de față suntem paralizați pentru că dacă vrem să revizuim tratatul, trebuie acordul tuturor statelor membre, însă și ratificarea tuturor statelor membre. Și am văzut ce probleme am avut cu tratatul de la Lisabona și sunt sigur că dacă nu flexibilizăm această procedură, ne vom confrunta cu aceeași frustrare din nou. De aceea, eu aș fi recunoscător dacă guvernul italian ar avea o contribuție consistentă și clară în acest sens pentru aprofundarea discuțiilor noastre cu privire la modificările uh, tratatului pe termen mediu și lung. Mulțumesc, uh, domnule Daf. Acum dau cuvântul domnului Hefner din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru Tremonti, pentru faptul că ați venit astăzi în rândul nostru. Ne-ați uh, vorbit puțin uh, despre agenda politică și ați mers chiar dincolo de aceasta pentru a vedea ce întrebări se pun la nivel european pentru evoluția europeană. Mi se pare foarte important să nu uh, ne lăsăm pur și simplu purtați de crize, ci să ne întrebăm cum putem interveni în aceste evoluții și cum anume putem da contur viitorului nostru? Aș dori să fac trei observații cu referire la ceea ce ați spus dumneavoastră în intervenție. În primul rând, Dumneavoastră ați vorbit uh, exhaustiv uh, cu privire uh, despre mecanismul de stabilitate, despre salvgardare, despre guvernanța economică și despre situația deficitului bugetar, situația finanțelor publice, toate ca urmare a crizei monedei euro. Aș dori să subliniez, dacă bine am înțeles, faptul că, așa cum a spus și noastră, criza nu a fost doar o criză a sectorului public, ci că, într-adevăr, a fost generată o instabilitate la nivel european, o instabilitate care devine tot cuprinzătoare. Aș dori să-mi exprim îngrijorările aici. Mă îngrijorează faptul că prin măsurile pe care le luăm generăm stabilitate acum și aici, dar nu am reușit să ajungem să eliminăm răul de la rădăcină. Ceea ce facem acum are drept urmare faptul că um, împovărăm din nou uh, Uh, domeniul public, serviciile, administrația, infrastructura, investițiile, astfel vor fi fie limitate, fie împiedicate pe viitor. De cealaltă parte, câștigurile din sectorul privat vor crește, însă acest lucru nu este rău în sine, dar iată că cele două lucruri nu converg. Și tocmai de aceea am observat în statele noastre membre că este din ce în ce mai dificil să ca oamenii să trăiască de pe urma lor, este din ce în ce mai greu să țină pasul cu evoluțiile curente. Nu avem uh, rezultatul scontat prin uh, salvgardare. Și tocmai de aceea se creează o mare instabilitate. Și ce facem noi în această situație? Împrumutăm bani de la bancă pentru ca apoi să putem stabiliza băncile. Ei bine, acest lucru nu face decât ca uh, Uh, aparatul public să fie din ce în ce mai limitat în acțiunile sale și din ce în ce mai uh, împiedicat să acționeze. Și, la urma urmei, ratele dobânzilor cresc uh, din ce în ce mai mult, se creează un cerc vicios. Pe mine mă îngrijorează, mă îngrijorează foarte mult această situație și Tocmai de aceea cred că trebuie să ne gândim care sunt consecințele măsurilor noastre luate spontan uh, pentru a contracara problemele de acum, să vedem cum anume putem face să dăm un contur care să facă sens din punct de vedere social, din punctul de vedere al libertăților, al legalității, șanselor, al uh, uh, democrației, pentru ca cetățenii să poată accepta mult mai bine ceea ce facem noi, fiindcă mă tem că din ce în ce mai mult pierdem votul de încredere al cetățenilor noștri. O spun după cum a spus-o și Andrew Duff. Toate aceste chestiuni ar putea să ne ofere acum o șansă pentru că tratatul de la Lisabona stipulează, de fapt, care este metoda uh, ce trebuie adoptată. Să creăm un for care să analizeze ce se ce implică această nouă etapă a evoluției Uniunii Europene. Să analizăm ce fel de Europa dorim să avem, ce fel de evoluție dorim să vedem la nivel instituțional și la nivelul mecanismelor pe care le creăm. Aș dori să mă refer foarte pe scurt și la ceea ce ați spus cu referire la uh, Fukushima și energia atomică. Pe bună dreptate ați menționat care sunt implicațiile costurilor uh, renunțării la energia atomică, pierderea locurilor de muncă, pensii și așa mai departe. Dar să nu uităm care sunt și costurile legate de nerenunțarea la energia atomică. În domeniul politicii fiscale, ca și în acest domeniu, Mergem pe deviza după noi potopul. Să avem rezultate rapide, profit rapid și așa mai departe. Dar ideea este că costurile care vor uh, rezulta pe viitor vor fi mult mai mari decât profitul nostru din acest moment. Și de aceea nu înțeleg de ce vrem să împovărăm generațiile viitoare astfel. Consider că politica trebuie să vizeze și generația care vine mai apoi și tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere social. Nu trăim singuri pe acest pământ și cu siguranță trebuie să lăsăm planeta noastră curată celor care vor veni. Trebuie să implementăm ceea ce este deja fezabil în celelalte domenii economice, să autorizăm construcția, funcționarea acestor centrale doar dacă ace aceste întreprinderi găsesc o asigurare privată care să garanteze pentru toate riscurile. Pentru că până acum nu pot să înțeleg cum nu s-a putut petrece așa ceva. Și în ceea ce privește restabilirea încrederii cetățenilor în noi, este important ca acum, dacă tot se fac testele de stres și de rezistență, să ne gândim uh, la ambele, uh, ambele părți ale uh, uh, acestei dezbateri. Atât cei care exprimă critici, cât și cei care uh, exprimă o poziție favorabilă față de energia atomică. Să stabilim împreună niște criterii pentru viitor, pentru ca astfel să consolidăm încrederea sau să o recâștigăm acolo unde ea s-a pierdut. Uh, să facem totul prin decizii politice. Aș dori să mă opresc aici pentru a oferi posibilitatea și altor voci să intervină și de a primi răspunsuri. Este vorba despre solidaritatea uh, la nivel european și pentru tratarea refugiaților și azilanților. Sunt pentru astfel de politică, dar ar trebui să cugetăm cum anume uh, putem proceda pentru ca Uniunea Europeană să nu devină o, o uniune care să trateze totul la rece, ci să fim o Uniune Europeană care ține cont și este sensibilă de și este sensibilă la ceea ce se întâmplă în imediata noastră vecinătate. Mulțumesc. Președintele, timpul, timpul într-adevăr ne presează. Am spus uh, deja la începutul acestui segment. Nu voi putea decât să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Mai am trei solicitări, dar de la același grup. Domnul Scholz, apoi doamna Morganti. Și o solicitare de la EFD. V-aș ruga să fiți foarte succinți, dragi colegi, fiindcă trebuie să alocăm suficient timp intervenției ministrului. Avem și doi vicepreședinți, doamna Angelili, domnul Pitela. Pare rău că nu v-am ascultat la început. Vă urăm bun venit. Nu cred că avem suficient timp să vă dăm uh, cuvântul, pentru că mai întâi vorbește domnul Scholz. Aveți cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru. Este totuși o dezbatere largă asupra tuturor temelor care ne preocupă zilnic și eu cred că cuvinte precum uh, dreptate, solidaritate, viitorul european ar trebui să apară mult mai des, atât în Parlamentul European, cât și în Parlamentele Naționale, atunci când se vorbește acolo de Europa, tocmai în vremuri în care există o nesiguranță la nivelul populației și dacă analizăm ultimele rezultate ale alegerilor din Uniunea Europeană, vedem că oamenii se diferențiază de răspunsurile tradiționale oferite de elitele politice. Această nesiguranță, incertitudine sentiment al neînțelegerii a ceea ce dorește și face politica, creează această ruptură între politică și cetățeni și la adâncirea ei. Și cred că acest lucru se reflectă și la nivelul Uniunii Europene. Vorbeați de unul dintre fondatorii comunităților europene de domnul Spinelli, care visa ca acest uh, tratat uh, pe care și l-au sumat uh, statele membre prin tratatul de Roma va duce la o pace și o bună conviețuire a popoarelor din Europa și pe termen mai lung, în perspectivă, aduce dreptate în Europa. Și eu cred că uh, dacă astăzi uh, analizăm uh, ideile politicienilor de atunci, trebuie să reflectăm dacă în ce măsură punem și în aplicare ceea ce spunem. Și nu trebuie să vorbim doar de răspunderea politicienilor, ci trebuie să uh, avem în vedere tot timpul și care sunt așteptările interlocutorilor noștri și în acest sens pot fi în sentimentul colegului Daf care spune că astăzi, după adoptarea tratatului, suntem din nou în pragul unei noi etape și trebuie să ne gândim dacă acest tratat mai corespunde realităților care s-au instaurat acum după aceste crize uh, la care am asistat atunci când vorbim uh, de criza economică, de criza atomică, de constrângerile care vizează protecția mediului. Și trebuie de asemenea să ne întrebăm cum anume putem să-i angrenăm pe oameni în acest demers. Eu sunt convins că Europa și Uniunea Europeană va avea o șansă doar atunci când va deveni un sistem social, atunci când oamenii vor avea încredere reală că vor putea trăi cu veniturile pe care le au de pe urma muncii pe care o depun, asigurând astfel o șansă și pentru copiilor. Și din punctul meu de vedere, este importantă această întrebare. Dacă Uniunea Europeană va deveni o uniune economică și socială sau se rezumă doar la o Uniunea Redistribuirii în uh, zona uh, Uniunii Monetare. Iosca Fischer a intervenit în clubul Spinelli în Uniunea Europeană și uh, a spus că ar trebui să discutăm în viitor despre Statele Unite Europene, ducând mai departe viziunea lui Spinelli. Nu știu dacă avem nevoie de Statele Unite, răspunsul acesta trebuie să-l dea cetățenii, însă noi trebuie să ne gândim dacă această Uniune are capacitatea și forța să uh, dezvolte un sistem care să asigure acest uh, echilibru social între diferitele state, fie că vorbim de Finlanda, Portugalia, de la un capăt la altul al Uniunii. Și o ultimă observație, în acest sens avem nevoie de coerență politică între diferitele domenii de politică, dar avem nevoie și de sinceritate între Consiliu, Comisie și Parlament, asta pe baza tratatelor actuale, și deseori am senzația că Consiliul nu a priceput că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și că Parlamentul, ca reprezentant direct al poporului, are un cuvânt de spus prin codecizie atunci când este vorba de aspecte comunitare. Eu cred că aici intervine și uh, solidaritatea și aici se poate găsi o, o cale de mijloc între metoda națională și cea comunitară care este absolut necesară ținând cont de uh, provocările cu care ne confruntăm în momentul de față. Mulțumesc, domnule Scholz. Dau acum cuvântul ultimului vorbitor, colegului Morganti. Eh, Mulțumesc, domnule ministru, bine ați venit eh, la Parlamentul European din partea grupului meu, EFT. În Europa asistăm la o dezvoltare a partidelor așa numite eurosceptice. Eh, am văzut asta în Finlanda, unde se bucură de succes un partid al euroscepticilor și care ar putea ajunge să guverneze această țară. E vorba de Partidul Adevăraților Finlandezi. Eu doream să mă refer și la mecanismele de salvare care pot uh, salva Portugalia și uh, Grecia. Dacă Finlanda se va opune acestei măsuri, acestui mecanism, care va fi reacția Europei? Acest lucru va antrena riscuri uh, potențiale pentru stabilitatea Europei și pentru stabilitatea globală, economică și monetară a acesteia. Și ultima întrebare, nu credeți că este necesar ca Uniunea Europeană să adopte măsuri de separare între băncile de investiții pe de o parte și băncile de mm, uh, băncile de economii pentru a-i uh, proteja pe cei care uh, au economii în aceste instituții financiare. Uh, nu o să Domnul președinte, au fost adresate foarte multe întrebări, nu mă pot împiedica și eu să pun o întrebare, pentru că în presă s-a vorbit despre poziția guvernului italian ca fiind una eurosceptică. Și s-au făcut niște declarații în acest sens. Așa că vă întreb, domnule ministru, ce părere aveți uh, um, trebuie să întărim angajamentul acestei țări, care este una dintre țările fondatoare ale Uniunii Europene. Și trebuie să abordăm cu curaj problemele vaste cu care ne confruntăm, dar în același timp cred că este o oportunitate de relansare a Uniunii Europene. Nu trebuie să uităm ce spunea uh, Fischer la, mm, după căderea zidului Berlinului. A spus, văd un mecanism care are un angrenaj perfect, dar nu văd care este sufletul său. Ei bine, sufletul este, Uniune, este al Uniunii Europene este solidaritatea. Nu știu dacă am interpretat bine conținutul discursului dumneavoastră, dar astea sunt concluziile pe care le-am uh, extras. Mulțumesc, am uh, ascultat șase intervenții extrem de interesante. Prima domnului uh, Brock. Um, a fost uh, uh, foarte utilă și din punctul meu de vedere înțeleaptă, dacă ne gândim la metodă. Da, trebuie să facem o analiză a aspectelor pro și contra pentru toate situațiile care intervin în prezent. Da, trebuie să știm foarte clar care sunt costurile unei anumite opțiuni. Uh, Însă cred că pentru moment este mult prea devreme ca să facem un bilanț. Trebuie să analizăm elementele pozitive și elementele negative, pentru că toate aceste fenomene s-au întâmplat rapid, dintr-o dată, în trei ani și au adus niște tulburări importante. De aceea uh, propunem o analiză echilibrată o singură observație de ordin politic. Nu am venit în fața dumneavoastră pentru a cere bani uh, pentru migranți. Uh, discursul meu este puțin diferit. Sigur că mi-ar plăcea ca ceea ce s-a întâmplat în Balcani să, se, să poată fi comparabil cu ceea ce se întâmplă acum în Mediterana. Mi-ar plăcea ca istoria să se repete. Dar aceste fenomene au uh, astăzi uh, niște efecte mult mai mari, intensitatea lor istorică este mult mai mare, pentru că, într-adevăr, au o dimensiune istorică. Cred că trebuie să mm, privim aceste evenimente ținând cont de importanța lor istorică. Domnule Gualtieri, dumneavoastră ați uh, vorbit despre utilitatea de a ieși din tratatele actuale pentru a face un nou tratat. A fost de altfel uh, și uh, întrebarea ridicată de domnul Duff. Este o idee care trebuie totuși luată în considerare, dar trebuie să fiu foarte clar. Tratatele au fost elaborate înainte de uh, globalizare și au fost ajustate apoi, însă ele rămân produsul unui, unei lumi care a dispărut. O lume uh, care era compusă din blocul european, blocul sovietic și blocul american și tratatele nu vorbesc despre Asia. Lumea s-a schimbat foarte mult între timp și poate că această criză este și o oportunitate, ne permite să schimbăm multe principii și poate acesta ar fi un argument care să ne permită să mm, reflectăm la o convenție nouă, mult mai densă. Trebuie să profităm de această ocazie. Domnul Hefner, S-a referit în primul rând la chestiunile economice. Modul în care a fost gestionată această criză este foarte variat. Uh, nu am putut interveni cu adevărat asupra crizei, ci a trebuit să suportăm criza, să-i suportăm efectele. Am văzut scăderea exporturilor, am văzut um, degradarea PIB-ului. Noi nu am făcut o intervenție publică pentru a gestiona această criză. Alte țări au procedat altfel. În noul în New Deal al lui Roosevelt s-a încercat o salvare a întreprinderilor, a industriei și uh, a sectorului bancar, dar toate astea pe cheltuiala familiilor, pe cheltuiala gospodăriilor. Și atunci ne întrebăm, ce se va întâmpla după eu cred că în Europa trebuie să reflectăm cu atenție la modelul nostru economic și deci și la modelul social. Poate fi acesta dominat numai de cererea internă pentru asigurarea consumului sau nu, nu cred. Sau poate fi dominat în mod principal așadar de exporturi. Nu, nici asta nu cred că este soluția. Cred că avem nevoie de investiții publice care să financeze cerințele, cererile publice pentru binele colectiv, pentru binele cetățenilor și uh, energiile regenerabile mi se pare a fi unul din uh, modelele de intervenție. Pentru asigurarea unui echilibru vorbim despre economie socială de piață. Dacă vorbim despre economie de piață fără termenul social, ne referim la uh, Banca Centrală Europeană. De ce a dispărut acest uh, model social? Pentru că tratatul vorbește clar despre economie socială de piață. Și cred că astfel se poate atinge un echilibru între diferitele culturi uh, care se manifestă pe continentul nostru. Nu mai putem gândi ca în trecut uh, Bugetele sunt cele care reglementează economia și chiar italienii sunt cei care au inventat uh, dubla contabilitate, conturile economice pe un an și conturile patrimoniale care se transmit uh, generațiilor viitoare. Cred că economia noastră trebuie și ea să se bazeze pe această dublă contabilitate, nu numai pe viziunea pe termen scurt. Trebuie de asemenea să uh, ținem cont de patrimoniul de valori pe care îl transmitem, transmițând astfel uh, și elemente pozitive și nu numai lucruri periculoase pentru generațiile viitoare. Domnul Scholz a vorbit despre mm, concepția pe care o au popoarele asupra ideii europene. Filmele din trecut dădeau o anumită idee asupra Europei. Vedeam acolo agricultura, vedeam laptele produse în Europa. E un trecut destul de îndepărtat. Astăzi, de exemplu, constatăm că laptele este o marfă mai interesantă decât uh, rata dobânzii. Așadar, dacă vrem să Um, ajungem până la populația europeană, trebuie să le, să-i vorbim despre elemente care sunt legate de viața ei de zi cu zi și nu numai despre cele elemente financiare. Domnul Morganti a făcut o intervenție interesantă. Astăzi, presa uh, vorbește despre Uh, sau pune sub semnul întrebării fiabilitatea financiară a Statelor Unite. Sigur că această informație este extrem de actuală și cred că trebuie să reflectăm la rațiunile care au antrenat această situație, dar și la argumentele care decizia de, de, de, de scăderea ratingului de țară. Și atunci, dacă dacă ne gândim la o soluție, putem să luăm în calcul emiterea de mm, titluri europene. Ați vorbit despre eurosceptici. A. Până la urmă, este o poziție pe care într-adevăr o împărtășesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție constructivă și încă o dată mulțumesc pentru prezența în fața comisiei noastre. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Ședința se suspendă.